Good morning, colleagues. Um, we're going to make a start. Thank you for the... Bună dimineața, stimați colegi. Haideți să începem. Le mulțumesc celor care au sosit la timp. Ca de obicei, sunt câțiva colegi care întotdeauna sunt punctuali. Ultima zi de întâlnire a Comisiei Libe, Libe, înainte de vacanța de vară, începe cu punctul 10 de pe ordinea de zi, așa numita directivă Carte Albastră, și apoi uh, documentul de lucru al Comisiei, abordarea economică asupra crizei refugiaților. Pe 7 iunie, Comisia a publicat propunerea sa pentru revizuirea așa numitei directive Carte Albastră și aceasta a fost însoțită de o evaluare de impact, un plan de acțiune și un document de lucru al um, personalului. Pe 20 aprilie, membrii LIBE au discutat cu Comisia în baza comunicării către o reformă a sistemului european comun de azil și îmbunătățirea căilor juridice către Europa, căilor legale către Europa. Profesorul Ivan Martin, de la Migration Policy Center, a prezentat un studiu intitulat Explorarea de noi căi pentru legislație pentru migrația forței de muncă în Uniunea Europeană, care a fost uh, comandat acest studiu de către Departamentul de Politici C, la cererea Comisiei Libe. În raportul Metzula Kenge, Comisia Libe a definit legăturile dintre, econo- dintre migrația economică legală și celelalte aspecte care țin de migrație și azil și să subliniem mai ales importanța unei abordări holistice. Comisia se află aici astăzi ca să ne prezinte o propunere de revizuire a directivei Carte Albastră și ca să ne prezinte și documentul de lucru, o abordare economică asupra crizei economi- um, refugiaților. Pentru început va lua cuvântul domnul Liefenbrauers, care ne va prezenta revizuirea directivei cartel basă și apoi uh, domnul Antoan Savarina va vorbi despre acel document de lucru al personalului. Domnule Brauers, dacă doriți să începeți, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Eu am să vorbesc despre revizuirea directivei privind Cartea Albastră și uh, Colegul meu, colega mea vă va vorbi despre documentul de lucru. Ambele documente au fost adoptate în aceeași zi, pe 7 iunie, alături de Planul de Acțiune pentru Integrare, însă cele două inițiative sunt diferite, sunt separate. După cum vă spus, domnul președinte, există un plan de acțiune și o evaluare de impact. Domeniul de aplicare, deci um, nu pot intra în foarte multe detalii în această prezentare, așadar voi rezuma. Am constatat că la ora actuală cartea albastră nu este performantă. De asemenea, schemele naționale pentru integrarea um, Muncitorilor cu înaltă calificare, de asemenea, au deficiențe. Sistemele acestea nu pot face față provocărilor de pe viitor. De aceea, competitivitatea firmelor europene are de suferit. De aceea, Comisia prezintă o propunere ambițioasă de revizuire a directivei Carte Albastră. Ea dorește să îmbunătățească nu doar aceste instrumente, ci și întregul sistem european de imigrație pentru atragerea muncitorilor cu înaltă calificare, pentru ca Europa să fie bine pregătită pentru viitor. Am să vă spun care sunt principalele noastre propuneri și care sunt diferențele față de directiva actuală. Condițiile de admisie, domeniul de aplicare, drepturile, procedurile și mobilitatea în interiorul Uniunii Europene. În primul rând, intenția noastră a fost ca această schemă să fie cu adevărat europeană, să fie extinsă la nivel european, să fie mult mai vizibilă pentru oamenii talentați de pe pământ când aceștia caută oportunități în străinătate, fie că ei se află în China, SUA sau altundeva. Pentru acești oameni, Uniunea Europeană este fragmentară și este greu de a înțeles sistemul european. Comisia propune un sistem armonizat, mai simplu, pentru atragerea muncitorilor cu înaltă calificare în Europa. De asemenea, propune și reducerea procedurilor birocratice. Statele membre au mai puțină marjă ca să pună în aplicare în mod diferit la nivel național această directivă. Propunerea noastră dorește să crească atractivitatea Europei pentru muncitorii cu înaltă calificare prin crearea unui sistem unificat. Va exista un sistem european, așadar, care va înlocui sistemele naționale. Noi considerăm că este necesar nu doar pentru a combate ineficiențele sistemului european, ci și pentru că nu mai putem păstra doar sistemele naționale, pentru că propunerea noastră conține propune, um, idei mult mai bune. Condițiile de candidatură, condițiile inițiale sunt un contract valid de muncă de cel puțin un an, dovada calificării profesionale, adică o calificare de învățământ superior, cel puțin la nivel licență, și un salariu de cel puțin 1,5 salariul mediu brut în statul dorit. Propunerea reduce uh, durata minimă a contractului la șase luni pentru a se linea realităților pieței. Pragul actual nu este realist, este mult prea înalt și exclude foarte mulți posibili uh, candidați și nu reflectă realitățile pieței forței de muncă din multe state membre. De asemenea, acest plafon este prea rigid și nu uh, permite diferențiere națională adecvată. Pragul salarial, așadar, este o piedică foarte mare. Statele membre trebuie să poată alege un plafon adecvat pentru ele, fiecare stat membru în parte. Există mai multe facilități pentru, absolve- pentru proaspeții absolvenți, în așa fel încât să se faciliteze intrarea pe piața forței de muncă a celor care studiază în Europa, a resortisanților țărilor terțe care studiază în Europa. Astfel ne putem uh, adapta mai bine realităților pieței, une, uneori angajatorii au nevoie de persoane cu experiență și nu neapărat educație superioară în domeniul respectiv. Statele membre vor putea fi flexibile, vor putea adapta această, acest sistem al cărții albastre situației naționale. Statele membre vor putea calibra și adapta această schemă prin anumite plafoane, uh, naționale care trebuie să respecte intervalul din directivă. Statele membre pot stabili și o listă scurtă. Statele membre pot hotărâ cui îi se aplică un, sal, un plafon salarial mai mic, în așa fel încât să acopere cât mai bine nevoile pieței forței de muncă. Există și anumite măsuri care pot fi luate în uh, situații de urgență, de exemplu șomaj foarte mare, de asemenea, statele membre își mențin prerogativele din uh, tratat, și anume acelea de a defini volumul de um, imigranți în acest domeniu. Domeniul de aplicare este extins ușor pentru a introduce și um, beneficiarii de protecție internațională care au deja reședința într-un stat membru. Persoanele care au primit deja protecție sunt vizate aici. Beneficiarii acestea deja au dreptul de a lucra conform uh, achiului privind azilul. Dacă un beneficiar găsește o muncă de înaltă calificare și îndeplinește toate condițiile, atunci poate obține o carte albastră în toate statele membre care aplică această directivă. Drepturile normale ar fi afectate de statutul adițional al deținătorului de carte albastră. Membrii familiei acestui resortisan dintr-o țară terță pot și ei candida pentru o carte albastră. La ora actuală, drepturile lor se bazează pe drepturile la libera circulație. Și ei nu pot circula și nu pot rezida într-o țară membră fără cetățeanul, fără cetățeanul respectiv, membrul familiei lor care are deja aceste drepturi. Dacă ar avea uh, drepturi în baza cărții albastre, ar putea călători singuri. Să trecem așadar la drepturile care sunt ameliorate prin această propunere. Siguranța reședinței și dreptul la reședință pe termen lung în Uniunea Europeană, toate acestea sunt factori importanți de atracție. Se păstrează cumulul de reședințe de 5 ani în mai multe state membre și se ține seama și de reședința în virtutea altor permise. Deținătorii de carte albastră ar avea și un acces mai extins la piața forței de muncă. Regulile actuale sunt destul de complexe. Deținătorul este cumva legat de angajatorul său. Propunerea noastră clarifică acest lucru și astfel deținătorul are dreptul să acceseze și alte locuri de muncă de înaltă calificare, câtă vreme respectă să îndeplinesc acele condiții. De asemenea, deținătorii de carte albastră pot să fie și autonomi, persoane fizice independente, dacă au în același timp și locul de muncă inițial și respectă condițiile. în ultimul rând, propunerea noastră le-ar, le permite membrilor familiei deținătorului să îl însoțească pe acesta imediat, fără alt timp de procesare. La ora actuală ei pot aștepta până la șase luni în plus. Accesul la piața forței de muncă este clarificat. Membrii familiei uh, deținătorului ar putea să aibă alte aptitudini decât uh, deținătorul căr- cărții albastre și ar putea avea acces la alte locuri de muncă, nu neapărat cu altă calificare. Ajungem așadar la proceduri. Pentru întreprindere, recrutarea din străinătate presupune nevoia de rapiditate și de siguranță. De aceea propunerea vine cu câteva idei uh, de schimbare. Regula generală ar fi că nu mai e posibil să se facă cereri doar din afara teritoriului. În plus, cererile, candidaturile ar fi permise și doar în momentul în care persoana este, nu doar în momentul în care persoana este prezentă în mod legal în teritoriu. Timpul de procesare este redus la 60 de zile și se introduc diverse alte flexibilități. Se introduce în uh, această directivă și uh, schema privind angajatorii de încredere. Se vor aplica anumite măsuri de control, în așa fel încât lucrătorii doriți de aceste întreprinderi din această schemă privind angajatorii de încredere să aibă acces mai rapid la piața forței de muncă europeană. Mobilitatea în interiorul Uniunii Europene este cel mai atrăgător punct pentru, anga, pentru angajații din afara UE. Este extrem de important pentru întreprindere să poată trimite acești angajați din țări terțe către alte state din UE pentru perioade scurte de timp, ca să lucreze acolo. Astfel se va putea aborda problema lipsei de ofertă de forțe de muncă în anumite state membre. La ora actuală nu există o abordare armonizată. Propunerea noastră dorește să armonizeze tocmai aceste chestiuni, în așa fel încât călătorile de afaceri ale deținătorilor de carte albastră să fie mai ușoare. Să fie clar ce este permis, și ce nu este permis. Propunerea iar permite deținătorului să se mute într-un alt stat membru mai ușor și să ceară și acolo altă carte albastră. După 12 luni, de exemplu, în loc de 18 luni, cum este în directiva actuală, în anumite state membre, și anumite condiții ar fi eliminate. Prezentarea de calificări pentru anumite profesii nereglementate nu ar mai fi necesară pentru că acestea au fost verificate deja de statul membru inițial. Sunt și măsuri care protejează împotriva dumpingului social. Noua directivă este mai flexibilă, conține avantaje mult mai multe, procedurile sunt mai rapide și uh, garanțiile sunt mai mari. Scopul este de a atrage lucrători de înaltă calificare prin această schemă a cărții albastre. Astfel, Uniunea Europeană va avea o poziție mai solidă în competiția pe plan internațional. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost prezentarea privind Cartea Albastră și acum urmează prezentarea documentului de lucru al personalului privind abordarea economică. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat să prezentăm acest document. După cum a spus uh, colegul meu, acest document se leagă mai mult de planul de acțiune privind integrarea, care a fost prezentat acestei comisii acum câteva um, săptămâni. După cum știți, Europa se confruntă cu influx foarte mare de azilanți și acest lucru reprezintă o povară foarte mare asupra anumitor state membre. A fost important pentru Comisie să aibă date uh, de încredere în acest domeniu, în așa fel încât să ia deciziile care se impun în mod corect. Europeana, uh, Comisia Europeană anul trecut a analizat uh, situația și a continuat această analiză după publicarea prognozei din toamnă și acum și în vară. Ce avem în acest document de lucru? Avem o evaluare a impactului macroeconomic și ne bazăm pe câteva presupuneri de ordin tehnic. Aceste presupuneri, dorim să subliniem, se aliniază cu cele de la nivel uh, internațional. Nu sunt prognoze oficiale ale Comisiei, mai ales cele care țin de numărul de azilanți care vor sosi în Uniunea Europeană 2016-2017. 2,5 milioane este cifra prognozată de comisie în 2016 și 2017, neoficial, repet. De unde avem această, acest număr de 2,5 milioane în următorii 2 ani? Ne raportăm la un scenariu de bază, scenariu cu migrație normală, și rol de dinainte de această criză, adică numerele din 2014. Comparând situația, ajungem la cifra de 2,5 milioane în perioada 2015-2017. În termen de PIB, vom avea 0,2% prin comparație cu scenariul de bază și se vor înregistra și cheltuieli adiționale uh, la, la, pe plan public. Locurile de muncă în economie vor crește cu 0,203% până în 2017, prin raport la scenariul de bază. Avem un interval de 0,2-0,3% și locurile de muncă vor depinde, bineînțeles, de aptitudinile acestor refugiați și cum se vor putea integra pe piața forței de muncă. În această analiză mai trebuie să ținem seama și de faptul că statele membre au fost afectate în mod diferit de criza refugiaților. exemplu, Suedia și Germania au fost mai afectate și alte state membre au fost mai puțin afectate. Impactul în așadar economic va fi diferit de la stat membru la stat membru. Impactul economic în Germania a fost evaluat la nivelul de 0,4 până la 0,8% PIB adițional. Și creșterea șomajului a fost de la 0,5 la 0,9%, va fi de aceste cifre până în 2017 bineînțeles, în funcție de aptitudinile concrete ale refugiaților. Impactul pe termen scurt asupra creșterii, am spus deja că va proveni din uh, creșterea cheltuielor publice, însă un factor determinant aici este capacitatea refugiaților de a se integra corect și rapid pe piața forței de muncă. Va depinde de vârsta lor, de educația lor, de politicile de integrare eficiente în țările destinatare. Este evident că fluxurile recente de refugiați și imigranți în Uniunea Europeană sunt constituite mai ales din uh, tineri. Am estimat că 70% din uh, uh, azilanți din 2015 aveau vârste între 18 și 54 de ani. Și puteți să faceți o comparație cu același procent din, uh, din uh, populația <clears throat> europeană, care este mult mai mic. Refugiații și imigranții pot să ne permită să avem un sistem mai sustenabil și să facem față provocărilor economice. Este in interesant să arătăm, așa cum uh, se poate citi în acest studiu, că cu cât vârsta refugiaților și a imigranților este mai fragedă, cu atât uh, integrarea lor uh, poate să aibă șanse de reușite. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc. Acum să dau cuvântul doamnei Hanna um, Bacicova, care reprezintă președinția prin rotația Consiliului, respectiv președinția slovacă. Vă mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. În numele președinției slovace vrem să spunem că și pe noi ne interesează imigrația legală și uh, Cartea albastră este o prioritate a președinției noastre. Ambiția noastră este să progresăm rapid cu obiectivul de a avea o abordare generală la Consiliu la sfârșitul lunii decembrie. Am programat Uh, un uh, grup de lucru al uh, Consiliului mâine și poi mâine pentru a continua prima lectură a proiectului legislativ, începând cu articolul 5. Unele dispoziții vor fi mai uh, dificile și va fi poate mai greu să ajungem la un compromis rapid, dar suntem încrezători în capacitatea noastră de a uh, soluționa rapid toate disensiunile și contăm pe cooperarea cu Parlamentul European. Vă mulțumesc! Acum putem să începem discuția cu membre și, în primul rând, cu raportorii din umbră care sunt deja prezenți. Raportorii pentru revizuirea directivei privind cartea albastră, Mai întâi, vreau să vă amintesc că va avea loc o întâlnire a raportorilor din umbră mâine și aștept cu nerăbdare să lucreze de aproape cu toți colegii mei raportori din umbră, uh, însă Înainte de a da cuvântul altor colegi, vreau să fac eu însumi câteva uh, comentarii despre directiva Carte Albastră. Parlamentul și Comisia Libe uh, sunt foarte prudenți când discută despre imigrația legală. Am primit de la revizuirea tratatelor această competență pentru imigrația legală, însă noi întotdeauna am fost uh, prudenți și măsurați. Uh, pentru că <clears throat> am avut mai multe texte legislative, ca de exemplu directiva pentru protejarea drepturilor lucrătorilor sezonieri, pentru că s-au constatat multe situații îngrijorătoare în Uniunea Europeană. De asemenea, ne aducem aminte de alte, legisla... Um, de alte texte legislative de bună calitate, uh, ca de exemplu pentru a facilita mobilitatea studenților, uh, doctoranți și a cercetătorilor. cercetătorilor și apoi a venit uh, directiva privind cartea albastră, o directivă a cărei scop era să permită companiilor din Uniunea Europeană să recruteze imigranți uh, uh, foarte bine calificați, cu înaltă calificare, pentru ca ei să aibă acces la locurile de muncă aferente de pe piața muncii europene. Vorbim aici despre o piață globalizată. Imigrația este o realitate pentru toate țările lumii și, din multe puncte de vedere, directiva Cartea Albastră nu funcționa. Chiar dacă abordăm domeniul imigrației ilegale cu prudență, uh, Cartea albastră era un aspect cheie și pentru că nu funcționează, trebuie să revizuim această directivă, ca să existe, de exemplu, mai multă flexibilitate. Când s-a pus problema revizuirii, eu m-am bazat în primul rând pe uh, raportul Mețola Chienghe, în care se vorbea despre felul în care gestionăm migrația și despre faptul că Cartea Albastră reprezenta o cale legală de imigrație dacă gestionăm totul în mod adecvat. Vă dau un exemplu. În revizuire vorbim despre principiul uh, tratamentului egal și a plății egale pentru toți lucrătorii uh, și să nu se depășească plafoanele naționale. Acest lucru este important pentru toți imigranții, nu doar pentru cei cu um, înaltă calificare. Vorbim de asemenea despre condițiile de admisie, vorbim despre mobilitatea intraeuropeană care acum este inclusă în propunerea Comisiei, despre un mai bun acces pe piața muncii a imigranților uh, calificați. Însă revizuirea uh, directivei Carte Albastră va da o nouă oportunitate pentru reîntregirea familiei, uh, ceea ce probabil că va atrage mai mulți lucrători și um, imigranți um, Um, foarte calificați în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să reducem uh, durata de așteptare atunci când se introduce o cerere de carte albastră sau uh, pentru schimbarea uh, locului de muncă și a statului de reședință. Deținătorii cărții albastre ar trebui să se bucure de mai multe drepturi. Cred că acum am făcut un pas ambițios pentru că vrem să uh, facem uh, față provocării demografice uh, de peste tot din Europa. Până urmare, salut toate uh, uh, sugestiile din textul revizit al Comisiei Europene și noua abordare, dar va trebui să discutăm mai în amănunt și o vom face împreună cu raportorii din umbră. Nu am nicio îndoială că toate propunerile privind imigrația legală uh, uh, țin cont de nevoia de prudență, uh, dar și de faptul că piața muncii din Europa și economia europeană are nevoie de acești imigranți foarte calificați. V-am mai spus că întâlnirea cu raportorii din umbră va avea loc mâine. Acum mă uit cine sunt colegii care doresc să ia cuvântul. Începem cu Natalie Grisbeck. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, foarte rapid. Cum a spus și Claude, grupul nostru este bucuros să constate că deja se face reforma a acestei directive, o reformă care ar putea să fie ambițioasă. Și ne bucurăm că s-a propus acest text, deoarece de mai mulți ani grupul nostru, ALDE, solicita această revizuire. Spuneam că era urgent să se facă progrese, chiar dacă, în general, politica pune bețe în roate și știm că acest domeniu este oricum sensibil um, și în momente de evenimente excepționale devine și mai sensibil. Avem nevoie de politici eficiente pentru a permite imigrația legală și uh, includerea, uh, integrarea în societățile noastre. Vreau să subliniez câteva puncte care uh, mm, au fost revizuite de comisie, dar eu sunt comisă că le vom reaborda cu Claude și cu ceilalți raportori din umbră. O observație de natură generală mai întâi. Prin revizuirea acestui text trebuie să realizăm o reformă care să nu fie așa cu jumătate de măsură, ci una în profunzime, pentru că de uh, ani de zile vedem această tendință. Un text care a fost negociat uh, câțiva ani la rând este adoptat și apoi uh, nu poate să fie bine aplicat. Eu sper că uh, cu acest text, acum că revizuirea intervine destul de rapid, să facem, cum spuneam, o transformare în profunzime. În timpul discuțiilor eu voi insista asupra unui punct, să nu avem 27 uh, sau 28 de proceduri diferite, știu de ce spun 27 sau 28, dar eu sper să avem o armonizare a procedurilor în uh, Uniunea Europeană și să evităm scenariul în care fiecare stat membru um, are propriile sale măsuri, așa cum se întâmplă, din păcate, prea des. O a treia observație, așa cum spuneai și tu, Claude, este foarte important să avem mai multă flexibilitate, așa cum propune de altfel și Comisia Europeană. Cu alte cuvinte, proceduri eh, mai uh, ușor de uh, înțeles și de aplicat, atât pentru persoanele care doresc să uh, obțină această carte albastră, dar și pentru cetățenii europeni care ar trebui să înțeleagă cum funcționează acest sistem. Și nu trebuie ca mm, Europa să devină un continent uh, al părului cărunt, ci un continent uh, dinamic, un continent uh, care să atragă uh, mm, imigranții calificați. Și eu am uh, o idee la care țin foarte mult. Vreau să existe un uh, portal, un site web european care să dea uh, toate informațiile și mai ales să uh, dea uh, lista locurilor de muncă disponibile și în același timp a um, uh, cererilor de uh, locuri de muncă. În încheiere, cred că este un text foarte interesant. Uh, și sper să putem să le explicăm uh, bine cetățenilor europeni și potențialilor beneficiari ai cărții albastre, pentru că uh, statisticile Eurostat în ce privește aplicarea textului precedent sunt cât se poate de uh, uh, dezamăgitoare, pentru că prea puține state membre au folosit acest dispozitiv al cărții albastre. Mulțumesc, ar fi trebuit să spun că uh, directiva din 2009 este un adevărat eșec. Mulțumesc. Acum are cuvântul Bodil Valero. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a spune că um, acest text revizuit conține multe idei bune, însă ceva mi este în continuare greu de înțeles și încă de la bun început mi-a fost greu de înțeles. Avem o directivă care vorbește doar despre uh, uh, persoane foarte calificate și nu în general despre uh, lucrătorii imigranți. În Suedia ar fi foarte greu dacă s-ar ajunge la armonizare, pentru că noi avem legislație în ce privește mâna de lucru uh, imigrată, dar noi ne ocupăm de toată lumea, uh, atât cei foarte calificați cât și cei fără calificare. Este o procedură cât se poate de simplă. Dacă um, armonizăm totul la nivel european, va deveni totul mult mai complicat și mult mai birocratic. Noi ne ocupăm de toți imigranții care doresc să lucreze pe piața noastră. În general, este mult mai simplu pentru cei uh, care nu sunt foarte calificați să-și găsească un loc de muncă în Suedia decât cei foarte calificați. Eu cred că avem nevoie de căi legale uh, pentru toată lumea, nu numai cei care uh, au făcut studii superioare, toți cei care vor să vină să lucreze în Europa. Deci pe viitor ar trebui să extindem sfera de acoperire ca să ținem cont de mai multe categorii de lucrători. Da, nu este un răspuns total la uh, ce ați spus dumneavoastră, dar la început Cartea Albastră făcea parte dintr-un pachet uh, împreună cu directiva pentru a-i apăra pe lucrătorii sezonieri. Deci cumva aceștia erau cei mai puțin calificați și Cartea Albastră era pentru cei foarte calificați, deci la început era un pachet. Știu acest lucru, spune doamna Valero. Da, dar sunt și alți oameni care nu sunt lucrători sezonieri. Da, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Acum doamna Spinele are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc și pentru prezentarea proiectului de modificare al directivei. Au intervenit mai multe schimbări care sunt foarte interesante. Așa cum spunea Claude, acum avem mai multă flexibilitate. Mă gândesc mai ales la facilitarea accesului la permisul de ședere pentru cei care deja se aflau de mult timp pe teritoriul UE, la uh, extinderea sferei de acoperire la uh, persoanele care fa- uh, beneficiază de protecția internațională și la uh, facilitarea reîntregirii familiilor. Am citit uh, în acest, uh, um, această justificare de motive a Comisiei că se dorea ca această carte albastră să fie uh, accesibilă și pentru imigranții care nu erau foarte calificați și pentru solicitanții de azil. Ar fi fost foarte bine dacă ați fi inclus și aceste două categorii în sfera de aplicare a directivei. În ceea ce privește persoanele care nu beneficiază de protecție internațională în Uniunea Europeană, dar care au primit o ofertă de muncă într-un stat membru, cred că și aceștia ar trebui să beneficieze de un permis de ședere. Așa cum se întâmplă acum în Suedia, cred. În plus, în urmă cu câteva săptămâni, la Parlament, s-a vorbit despre un studiu, s-a, a fost prezentat un studiu foarte interesant din partea Direcției Generale de Politici Interne din Parlament în care se explica că există o mare lipsă de mână de lucru în Europa, mai ales în sectoarele care au nevoie de mână de lucru nu foarte calificată. Și cifrele erau de-a dreptul impresionante, ceea ce se explică prin criza demografică, pentru că există meserii pe care bătrânii din Europa nu mai au cum să le uh, facă și nu sunt suficienți tineri care să înlocuiască pe acești vârstnici care au ieșit la pensie. Și ca tare eu întreb comisia, de ce până la urmă ați ales să excludeți din sfera de acoperire pe solicitanții de azil și pe lucrătorii care nu sunt foarte calificați? Vă mulțumesc! Thank you, Barbara. And uh, obviously this is a, a, a big question for the shadows meeting. Da, cred că este o întrebare care va necesita în continuare să fie discutată. Urmează acum uh, Laura Aghea. Vă rog, aveți cuvântul. Eu mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, lucrez și la Comisia de Ocupare. Și când am analizat acest text, uh, am motive reale de a fi surprinsă. Mai ales din cauza lipsei totale de coordonare la nivel european a politicilor de ocupare și a condițiilor de lucru, care de fapt ar permite punerea în aplicare a acestei directive. De ce spun acest lucru? Astăzi, în Europa, vorbim nu doar de dumping social intraeuropean, ci și de concurență neloială și vorbim și despre condițiile de lucru uh, foarte diferite între uh, angajații din Uniunea Europeană. Din momentul în care hotărâm să permitem accesul pe piața muncii a unor persoane care au dreptul la carte albastră, atunci ce vor alege aceste persoane? Cine, uh, căror state li se vor adresa? Probabil acelor state care oferă condiții nu doar economice și salariale mai favorabile, ci și uh, acelor state care oferă condiții sociale mai favorabile. Există state membre unde sistemul social este cât se poate de cuprinzător Altele, din potrivă, stau prost la, această, la acest capitol. Și, până la urmă, știind că piața muncii este atât de fragmentată, vom uh, mări și mai mult uh, concurența loială și dumpingul social. Comisia spunea că există niște clauze antidumping în acest text, dar eu nu am văzut unde anume. În Italia avem o problemă foarte mare, cea a recunoașterii uh, calificărilor. Astăzi, în Italia, este greu să-ți fie recunoscute uh, uh, competențele și calificările profesionale chiar și atunci când vin într-un alt stat membru. tot cum uh, um, italienilor le este greu uh, când imigrează în state membre uh, europene să uh, obțină recunoașterea calificărilor lor. Poate că ar trebui să ne gândim mai întâi și la revizuirea directivei lucrătorilor detașați. Și sper să se țină cont și de acest aspect, pentru că Chiar dacă această directivă pare să nu aibă nimic de a face cu discuția noastră, <clears throat> eu zic că tocmai contrarul este adevărat, pentru că de fapt ne confruntăm cu o problemă care s-a agravat. Eu sunt de acord să evaluăm condițiile din statele membre uh, în măsura în care se oferă cartea albastră. Astăzi în Europa vorbim deja despre fuga creierilor din uh, sud spre uh, nordul Europei. Deci există deja o imigrație uh, internă pe plan european. Cifrele vorbesc despre 55.000 de tineri greci care au plecat din Grecia. Eu înțeleg nevoia de a avea tratament egal, o piață a muncii inclusivă, căi legale de acces, toate acestea sunt foarte importante, însă ar trebui să privim lucrurile în cele mai mici amănunte, pentru că s-ar putea să agravăm situația din acele state membre unde chiar și așa abia se supraviețuiește. Mulțumesc! Thank you very much. Um, Mr. Birgit please. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori la rândul meu să mă refer la trei uh, serii de aspecte principale. Dacă am înțeles bine, obiectivul acestei cărți albastre nu este, de fapt, armonizarea tuturor condițiilor de lucru din Europa, ci uh, se reglementeze accesul la piața muncii în Europa pentru anumiți resortisanți ai țărilor terțe. Uh, și ca, ideea fiind ca accesul acestora să fie armonizat. Bun. Asta ce înseamnă? Ca diferitele dispozitive naționale să fie înlocuite de către un dispozitiv comun european. Deci, întreb dacă acesta este obiectivul uh, Comisiei, va fi uh, susținut și de Consiliu? De asemenea, uh, am dacă am înțeles bine, bariera frontierelor interne va fi din ce în ce mai puțin importantă pentru deplasările acestor persoane. Dar aș vrea să știu cum anume se va garanta că într-adevăr acest, utilizarea acestui instrument nu va deschide ușa către un dumping social, pentru că totuși situația este diferită între, să zicem, Spania și Germania. Deci, problema diferenței de salarii când vorbim despre mobilitatea unor lucrători. Deci, este un aspect foarte important, mai ales că uh, mi s-a spus că durata minimă pentru un astfel de contract ar putea fi de șase luni. Asta înseamnă, deci, că eventual Uh, o întreprindere ar putea să-și caute angajați pe care să-i plătească mai puțin de pe, decât cei pe piața locală în doar șase luni sau după șase luni. Deci, ajung la un al treilea punct, cum anume se va garanta că nu uh, se va întâmpla acel dumping social. Și, apropo de ce au mai uh, menționat și alți colegi anteriori, această Cartea albastră este destinată doar persoanelor cu o uh, calificare înaltă, nu-i așa? Dar, vedeți, există mai multe interpretări posibile în ce privește ce înseamnă, de fapt, a, fi, uh, a poseda o calificare uh, înaltă. Pentru că există studii universitare, dar pot exista și alte tipuri de aptitudini sau, de aptitudini sau calificări și să nu uităm că în momentul de față, în interiorul UE, pentru anumite profesiuni și în anumite țări este nevoie de o diplomă universitară, pe când în alte țări există și alte tipuri de studii, formarea în alternanță, spre exemplu, în Germania. Deci, Cred că ar trebui să fie mai bine precizate lucrurile despre ce uh, meserii vorbim în anumite cazuri, uh, mai ales dacă sunt meserii reglementate, în general doctor, arhitect și așa mai departe. Deci dacă ne-ați putea oferi mai multe uh, lămuriri, mulțumesc. Mulțumim. Într-adevăr, modul în care se definesc aceste calități este foarte important. Acum urmează Cecilia Wingstrom. Mulțumesc, domnule președinte. Ce se întâmplă este că în momentul în care vorbim despre uh, migrație, în momentul de față, uh, avem tendința de a vorbi despre uh, acei migranți care cer azil, dar există și alt, uh, alte categorii de imigranți. Sunt și uh, migranți care vin pe căi legale, care aduc cu ei competințe, de, deci avem nevoie de o astfel de reformă. Pentru că, uh, da, chiar și noi europenii știm, spre exemplu, despre sistemul uh, Carte Verde în Statele Unite, care este atractiv și funcționează. Deci, cumva, uh, cartea Albastră în Europa a vrut să se inspire din sistemul de uh, Green Card în Statele Unite. Deci, ce uh, ne dorim de fapt este să obținem un dispozitiv mai flexibil, comun pentru statele membre și în același timp să fie atractiv pentru a putea să-i atragem în Europa pe cei mai buni lucrători din lume. Îmi amintesc că Uh, chiar de un șofer de taxi când am călătorit în Statele Unite, care m a povestit că își câștigase acel green card la o loterie a vizelor. Uh, deci, și de aici trebuie să învățăm ceva. Trebuie să reușim să facem ca acest dispozitiv, cartea albastră, să devină unul atractiv și care, până la urmă, da, să nu se adreseze doar uh, migranților cu calificări înalte. Trebuie să atragem mai mulți oameni uh, Eh, pentru că altfel, eh, da, vom rămâne cu un continent din ce în ce mai puțin populat. Deci, eu cred că un astfel de instrument este foarte important. Eh, de altfel, țin să subliniez și schimbările pozitive introduse de această directivă pentru studenți și cercetători. Deci, acum că uh, vom Uh, modifica, renova acest uh, dispozitiv, chiar am mari așteptări. Sper ca lucrurile să meargă mult mai bine după aceste modificări, să fie un sistem cu adevărat atractiv și nu prea greu de folosit pentru cei care uh, vor încerca să vină în Europa prin această metodă. Deci sper din tot sufletul că vom reuși. Mulțumim, Cecilia. Și, uh, da, într-adevăr, mă bucur că ați menționat acest uh, principiu de favorizare sau de țin, să se țină cont și de situația specială a studenților și a cercetătorilor, pentru că, într-adevăr, iarăși, vedeți, se vorbește atât de mult despre dumpingul social și cine are acces la uh, ce piața muncii. Și, într-adevăr, trebuie și aceste chestiuni să fie verificate, dar aveți dumneavoastră dreptate să uh, menționați și uh, succesul în ceea ce privește studenții și cercetătorii. Mulțumesc deci tuturor colegilor care au luat cuvântul. Iar acum, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, poate că îi rugăm pe colegii de la comisie, mm, pe scurt, dacă doresc să intervină. A, vă rog să mă scuzați, spune domnule președinte. Deci, mai doresc să intervină Cecil și apoi doamna Mussolini. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc pentru această directivă, deoarece preia o parte din ce am scris în raportul din proprie inițiativă pe care l-am prezentat împreună cu doamna Mețola. Multe lucruri deja au fost spuse, însă eu sunt de acord și cu ce a spus Birgit, mai ales când spunea ce înțelegem noi prin muncă uh, înalt calificată pentru că de la un stat membru la altul uh, această definiție se schimbă. Avem cumva o listă a mm, ce numim noi posturi de muncă înalt calificate? În al doilea rând, un mesaj Un mesaj, mă scuzați. Și aș vrea să cer câteva explicații comisiei. Se vorbește despre admisie, uh, refuz și revocare. Și la acel paragraf se stipulează că statele membre resping cererile cetățenilor uh, resortisanți din uh, țări terțe, care pot să reprezinte o amenințare pentru securitatea publică sau pentru sănătatea publică. Eu nu înțeleg cum poate să fie o amenințare pentru sănătatea publică. Um, Doamna Mussolini, mulțumesc. Uh, Domnule președinte, eu aș fi dorit să primesc câteva lămuriri în ceea ce privește uh, orientarea pe care o are președinția față de acest raport. <clears throat> Pentru că noi vrem să introducem un text legislativ foarte delicat pe care va trebui să-l explicăm cetățenilor europeni în vremurile grele pe care le trăim. Și eu vă, uh, vă dau un exemplu cât se poate de concret. În anumite state membru, ca de exemplu în Italia, atunci când femeile uh, sunt gravide sau au copii, <clears throat> sunt uh, date afară, chiar dacă nu este legal. Sau li se dă doar jumătate din salar, sau li se propune în mod obligatoriu să lucreze cu jumătate de normă și până la urmă sunt plătite din ce în ce mai puțin și sunt uh, uh, obligate să-și dea demisia. Deci, uh, eu vreau să știu uh, dacă aceste persoane cu cartea albastră vor avea uh, un salariu care este superior salariului pe care le primesc femeile din Europa. Cum aveți de gând să explicați așa ceva? Așa ceva nu se poate explica. Femeile din Italia ar trebui poate și ele să obțină cartea albastră, pentru că așa ar avea mult mai multe garanții uh, decât refugiații. Right. Um, I'm going to uh, ask the... Mulțumim, iar acum privesc de nou spre comisie și vă ruga pe colegi dacă pot interveni, să ofere elemente de răspuns la întrebările colegilor. Mulțumim pentru observațiile dumneavoastră, pentru aceste întrebări și vă asigurăm din nou că vă stăm la dispoziție să colaborăm pentru această propunere. Iar acum, în ce privește întrebările, s-a menționat un portal european al ofertelor de locuri de muncă. Bun, încă nu am ajuns acolo, dar uh, totuși Uh, este prevăzută lansarea unui nou uh, site de internet uh, dedicat acestei cărți albastre. Apoi, întrebarea legată de situația specifică din Suedia. Da, suntem conștienți că în, în Suedia sistemul de migrație este foarte aparte, deci Știm și că Suedia a fost ultimul stat membru care a transpus actuala directivă privind Cartea Albastră, deci vom uh, rămâne în contact cu colegii suedezi să vedem cum putem găsi o cale de mijloc, dar uh, e adevărat că ce încercăm să facem este să avem un uh, dispozitiv comun tuturor statelor membre. Acum, sigur, având în vedere că dispozitivul nostru se adresează uh, persoanelor cu competențe foarte ridicate, încercăm să ne consultăm cu preferitele state membre, să vedem care este situația la ei acum și uh, să vedem ce funcționează, ce nu, să ne putem inspira de acolo. Pentru că, da, deocamdată, într-adevăr, aceasta este situația. Sistemul, instrumentele de lucru diferă de la o țară la alta. Dar nouă ni se pare totuși un lucru important ca acest dispozitiv al cărții albastre să uh, continue în continua, să, să continue să se adreseze unui grup specific de migranți dar am vrea totuși să evolueze, să fie mai inclusiv, în așa fel încât mai multe persoane să uh, poată solicita aplicarea sa. Apoi, în ce privește uh, întrebările uh, legate de alte tipuri de competențe care n-ar fi incluse aici, de fapt se explică în memorandumul că ne-am uh, bazat propunerea pe un studiu de impact și uh, deci am încercat să pornim cu ceea ce părea cel mai uh, fezabil și am ajuns deci la această concluzie că instrumentul va fi mai eficient dacă la început vizează categorii specifice de uh, migranți cu anumite competențe. Apoi, în ce privește solicitanții de azil. Uh, deocamdată, deși am analizat și argumentele pro și contra, nu ni s-a părut oportun în acest moment să uh, fie inclus aici. Până la urmă, nu, este, nu intră în domeniul de aplicare a acestei propuneri. Deci nu am, uh, în cazul despre deci persoanelor care solicită azil, ni s-a părut complicat și riscant să includem aici, în populația vizată aici. Apoi, în ce privește mobilitatea internă și eventualitatea riscului de dumping social. Ei bine, am uh, încercat să prevedem mai multe clauze de salvgardare în cadrul uh, acestui propuneri, deci uh, va exista și un anumit prag care de fiecare dată va trebui, trebui respectat când persoana respectivă se mută dintr-un stat membru în altul. Asta, pe de-o parte, oferă un cadru juridic de mai sigur și pentru persoane și pentru întreprinderi. Deci aceste dispoziții vor garanta faptul că uh, nu se vor comite abuzuri în defavoarea lucrătorilor locali. Dar e adevărat, e un subiect sensibil și o întrebare grea. în orice caz, noi uh, încercăm și în ce privește recunoașterea competențelor să uh, ne inspirăm din, uh, din sistemele actualmente existente și totuși să obținem un sistem comun ceva mai flexibil. Acum, sigur, în ce privește profesiile reglementate, e adevărat că situația diferă de la un stat membru la altul uh, și, sigur, fiecare stat membru va avea ultimul cuvânt, va lua decizia finală de la caz la caz. Acum ce privește formele de studii de calificare, nu ne referim într-adevăr numai la diplomele universitare la învățământul formal, ci uh, se uh, vor lua în considerare și alte tipuri de competențe, inclusiv cele uh, provenite din experiență, nu neapărat dintr-un curs oficial. Acum, sigur, uh, uh fiecare set de competențe va trebui să fie uh, evaluat și recunoscut ca atare de către statul membru respectiv. De asemenea, există și uh, dispoziții uh, privind sănătatea publică. În fapt, sunt dispoziții generale care figurează în toate instrumentele juridice legate de uh, migrație. Deci, toate aceste prevederi standard vor fi preluate și în acest uh, instrument juridic Cred că cineva a pus o întrebare legată și de contractul de șase luni. Da, am uh, scăzut acest prag minim pentru durata unui contract de la 12 la 6 luni, pentru că am constatat că asta este realitatea pe piața muncii. Uh, multe persoane uh, vin practic în cadrul schemei de 12 luni, dar ulterior contractul nu durează atât. Și practic acest plus de flexibilitate va fi în favoarea tuturor și întreprinderilor și a migranților. Pentru că, da, va fi mai ușor și pentru companii să uh, angajeze, știind că există un anumit, uh, un anumit risc pe care o companie și-l ia în momentul când angajează o persoană nouă. Și uh, Până la urmă, mai ales pentru companie, această flexibilitate este importantă. Dacă au posibilitatea să uh, angajeze pe cineva pentru o perioadă mai scurtă. Și, sigur, uh, coroborată cu uh, mobilitatea internă de, într-un stat membru în altul, flexibilitatea aceasta va fi utilă pentru toate părțile interesante. Dar, sigur, nu va, fi nu va fi exista posibilitatea de a trimite imediat lucrătorul care a sosit într-un alt stat membru la un alt contract. Deci, cum am spus, vor exista niște praguri minime care vor trebui respectate. Sper că am reușit să uh, trec în revistă toate întrebările, mm, verific notițele. În ce privește un prag minim privind salarizarea, uh, aici, iarăși, nu putem noi direct să fixăm acest prag, dar uh, conform legislației muncii din, pe plan local și în cadrul contractelor colective sau de branșă, deci toate dispozițiile legale generale continuă să se aplice. Dar e adevărat că actualmente există un astfel de prag, mai ales în anumite state membre, pragurile acestea de salarizare sunt atât de ridicate încât uh, lumea nici măcar nu mai depune cereri. Deci încercăm uh, să, iarăși, să dăm un plus de flexibilitate. Pentru că trebuie să putem ține cont și de uh, specificul fiecarei piețe a muncii la nivel național sau chiar sectorial. Deci, cum am spus de la bun început, este nevoie ca acest dispozitiv să fie mai inclusiv și mai flexibil. Deci, ideea este că uh, în mod normal, acest prag trebuie să fie coerent cu situația de pe piața muncii din fiecare țară. Mulțumim. Iar acum uh, ar trebui să dăm cuvântul și președinției slovace, dar e drept că ar trebui să trecem la punctul următor. Avem puțin timp la dispoziție, dar oricum și reprezentantul președinției slovace va uh, fi prezent aici împreună cu noi la ora 11. Deci, înainte de asta mai avem un punct destul de scurt pe ordinea de zi, o prezentare din partea Consiliului, președin, președinței Consiliului privind uh, decizia de încheiere a unui acord de cooperare strategic între Europol și Ministerul Securității Publice din Republica Populară Chineză. Deci aici este vorba de proiectul de acord privind cooperarea strategică între Ministerul Securității Publice din Republica Populară Chineză și Europol. Deci, doar ca să precizez de la bun început, dragi colegi, să ne amintim că uh, această propunere de acord este de natură strategică. Asta, deci, face că nu include schimbul de date personale. Deci vom beneficia de această scurtă prezentare din partea președinției Consiliului și a Europol privind motivele și nevoile operaționale pentru acest acord de cooperare cu China. Acum, uh, domnule René Baran, din partea președinției Slovacia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi, Agreement between Europol and China. In this series... Mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să vă prezint uh, acest uh, subiect de pe ordine de zi. La ora actuală este important să cultivăm relații cu partenerii noștri strategici strategici și China este unul dintre ei. Acesta, este nu, acesta nu este primul acord de acest gen și sunteți familiarizați cu procedura care trebuie urmată. Ea este aceeași care a mai fost utilizată și în trecut, în astfel de cazuri. Consiliul aprobă decizia de implementare care permite Europol să semneze acordul de cooperare după ce s-a consultat cu Parlamentul European și cu Uh, managementul Europol și după ce a primit opinia și avizul amândurora. În ceea ce privește acordul acesta cu China, aș dori să subliniez faptul că este un acord strategic și el nu permite schimbul de date personale. El permite doar schimbarea de, schimbul de informații strategice și operaționale. De aceea nu există niciun fel de implicație din punctul de vedere al uh, informațiilor personale. Semnarea acestui acord vine într-un context mai larg. Criminalitatea informatică, imigrația ilegală, traficul de ființe umane, comerțul cu arme de foc mici, comerț, uh, um, contrabanda cu droguri, terorismul și așa mai departe, sunt toate teme, de, teme prioritare dintr-o perspectivă operațională, având în vedere volumul foarte mare de crimă organizată chineză pe piața europeană și magnitudinea grupurilor acestora, China este un partener interesant pe Europol. Cooperarea va viza mai multe domenii de criminalitate de interes pentru Europol, cum ar fi drogurile, traficul de ființe umane, imigrația ilegală, falsificarea de euro, încălcarea de drepturi de proprietate intelectuală, corupția în sport, criminalitatea informatică și spălarea de bani. Aș dori să vă dau câteva detalii în acest domeniu. Ați putea fi succint, spune domnul președinte? Reprezentantul, da. Aș dori să spun care este plus valoarea acestui acord. Cred că cele mai importante domenii sunt uh, drogurile, traficul de ființe umane și facilitatea imigrației legale, deoarece China este o sursă, destinație și țară de tranzit în toate aceste domenii. China face eforturi pentru a, cre- a crește măsurile pe care le pune în aplicare pentru a combate toate aceste probleme. Falsificarea de euro este și ea o problemă. Banii falsificați provin de multe ori din China. Da, drepturile intelectuale și uh, corupția în sport. Interesul aici este să cooperăm cel puțin la nivel strategic cu China în uh, sporturile cu pariuri. Conform Europol, China este sursa majorității atacurilor informatice din Asia. China, de asemenea, este legată de foarte multe activități uh, malicioase și atacuri de, de bottleneck. De asemenea, este implicată și în... Uh, deci în China există foarte multe cazuri de spălare de bani, de asemenea. Și toate aceste lucruri trebuie să fie considerate priorități foarte mari. Președinția este de acord cu evaluarea Europol, cum că posibilitatea de a stabili relații de cooperare cu China printr-un acord strategic are o plusvaloare reală pentru bună desfășurare a sarcinilor Europol. și astfel vom putea să colaborăm mai bine la plan, pe plan internațional. Toate statele membre la Consiliu sprijină acest acord. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, îmi ce scuze că v-am grăbit. Acum domnul Bart de Buc, specialist de la Europol. Aveți două minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei Libe voi fi foarte subțin, deoarece colegul slovac deja a explicat aspectele importante. Europol ar fi foarte mulțumit dacă ne-ați autorizat să semnăm acest acord. După cum a spus colegul, există anumite considerente de natură operațională. Este doar un acord strategic, deci nu va fi schimb de date personale. Am dorit să ne autorizați, așadar, să semnăm acest uh, acord. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu dorește niciun membru să ia cuvântul, putem trece la voturi, dar văd că un membru dorește să ia cuvântul. Domnul Batten. Mulțumesc, Claude. Am să spun un lucru. Europol se presupune că este serviciul de informații pentru scopuri polițienești al Europei. Dacă avem o relație strategică cu guvernul chinez, adică cu partidul chinezesc, comunist chinezesc, este ca și cum Elliot Enes de la FBI are o relație strategică cu inimicii săi. Nu se poate diferenția crima organiza, criminalitatea organizată de Partidul Comunist. Ele sunt același lucru. Și în concluzie aș mai dori să spun un lucru, nu numai că vorbim despre o relație strategică cu o organizație criminală, politică, cu niște gangsteri, în plus, vorbim despre o relație cu o țară care ucide sute de mii, milioane de oameni, în așa fel încât să își financeze o industrie de organe pentru transplant. Și am vorbit despre acest lucru săptămâna trecută la Parlament. Din anul 2000, dintre, între 1 milion și 1,5 milioane de oameni au fost arestați în mod obligatoriu cu acuzații inventate și aceste persoane au fost apoi ucise de guvernul chinezesc pentru a alimenta tocmai aceste industrie a organelor pentru transplant. Ideea de a avea o relație strategică cu acești oameni este ca și cum ar fi o relație strategică cu naziștii în mijlocul celui de-al doilea război mondial. Eu mă voi opune cu uh, foarte multă vehemență. Domnule de Bar, doriți să răspundeți pe scurt? Și apoi voi încheia acest punct. Încheia acest punct. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori să spun că există suficiente garanții în cadrul juridic al Europol ca să prevenim toate aceste aspecte menționate de antevorbitor. Aș dori să subliniez încă o dată un lucru. Aici nu este vorba de schimbul de date personale. Nu se vor schimba date personale care vizează niciun fel de persoană. Însă rămân chestiunile care țin de uh, modus operandi și analizele tehnice și mai departe. Dar mulțumesc tocmai acest lucru doream să îl subliniați. Acest lucru a fost discutat ieri la coordonatori și vom avea o procedură simplificată. Vă mulțumesc, stimați colegi. Trecem la vot. Să facem o mică pauză tehnică. Aș dori să Verific că toată lumea are cartela de vot. Dacă nu o aveți, vă rog să ne spuneți. O mică pauză. Thank you. Okay, colleagues, if everyone is ready, we'll... Stimați colegi, dacă toată lumea este pregătită, vom trece la vot. Sunteți gata? Stimați colegi, avem documentul european de călătorie pentru returnare resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Raportorul este domnul Yusi Hala Aho vom vota asupra textului convenit în cadrul negocierilor interinstituționale. Votul este prin apel nominal. Am deschis votul. Îmi cer scuze, un punct de procedură. Încă nu am cartela la mine. Vote, votez împotrivă. Votul încă este deschis și nu trebuie să fiți, uh, nu trebuie să vă rușinați, trebuie să ne, arătați, să ne arătați cum votați. Dacă ridicați mâna, vom ști cum ați votat. Am închis votul. Se aprobă 42 de voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Punctul 14. Instituirea unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei. Adoptarea proiectului de raport. Este vorba despre deschiderea negocierilor interinstituționale și privire la componența echipei de negociere. Pe 21 martie, Comisia a prezentat o propunere pentru modificarea deci deciziei Consiliului 2015-1601 pentru a crea 54.000 de locuri dedicate relocării azilanților care se află în Italia și Grecia pentru refugiații sirieni din în Turcia. Raportul a prezentat proiectul raport în Libe pe 26 mai. Primul termen de amendamente la propunerea comisiei a fost 9 iunie, un al doilea termen de amendamente a expirat pe 6 iulie și astfel membrii au putut să se exprime cu privire la propunerea Consiliului de a anticipa intrarea în vigoare a Decizii modificate pe 1 mai 2016. După cele două termene și după amendamentele raportoarei, avem 73 de, raporto- de amendamente. Raportoarea dorește să ia cuvântul? Nu, mulțumesc. În acest caz putem trece la vot. Aș dori să spun că s-au retras două amendamente, 69 și 49. Acestea fiind spuse, putem trece la vot. În primul rând avem amendamentul 27. S-a deschis votul. Se respinge. We now vote on block the amendments on the legal basis. Votăm în bloc uh, amendamentele privind temel juridic. S-a deschis votul. Votăm în bloc amendamentele privind temeiul juridic. Votul încă este deschis. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Punct de procedură? Domnule Halla Aho. Mulțumesc. Se pare că nu funcționează aparatul meu de vot. Mă, la, mă lasă să votez doar pentru. Eram împotrivă. Președintele, da, domnule Halla Aho, întotdeauna sunteți eficient la vot. Vom, uh, sub, vom uh, preciza acest lucru în procesul verbal. Amendamentul 64, prima parte, s-a deschis votul. Da, mulțumesc, îmi cer scuze. Să votăm așa cum trebuie. Acum s-a închis votul. Se respinge. A doua parte, amendamentul 64, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm în bloc amendamentele care doresc eliminarea articolului 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. So it is 68. So what are we on now? So what are we on? We vote 24, yes. Okay, apologies, colleagues. We... Îmi cer scuze, stimați colegi, trebuie să votăm amendamentul 24. Nu votăm 68, acesta este caduc. Amendamentul 24 este supus votului acum. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 3, amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul B. S-a deschis votul. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Amandamentul 11. Un vot în plus de la PPE. Vă rog frumos să retrageți un card. Acum s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Se deschis votul. S-a închis. Se respinge. Acum compromisul B. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul C Vot pe părți, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte, de la compromisul C. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 53. Să deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul D. Să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votul final acum. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 39 de voturi pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri. Congratulations to the rapporteur. Felicitări raportoarei. Dragi colegi, ministrii slovaci vor veni la orele 11, deci facem o pauză de cam jumătate de oră și ne revedem la orele 11. So, colleagues, if you didn't hear that, this... Dragi colegi, dacă n-ați auzit, ministrii slovaci vin la ora 11. Deci facem o pauză de 30 de minute. Vă mulțumesc!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 avem uh, punctul 17 de pe ordinea de zi, prezentarea priorităților uh, președinției slovace în domeniul justiției și afacerilor interne. Uh, doamna Lucia Zidnanska și domnul Robert Kalinak reprezintă președinția slovacă. Urăm bun venit doamnei uh, viceprim-ministru și ministru justiției și domnului viceprim-ministru și ministru de interne din Republica Slovacă uh, câteva detalii practice. Am să dau mai întâi cuvântul uh, doamnei ministru și domnului ministru. Fiecare va beneficia de cam 10 minute și apoi vom începe discuția. Mai întâi coordonatorii și apoi colegii membri. Cine va începe? Mai întâi domnul Caliniac. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur să mă aflu la Parlamentul European, doamnelor și domnilor deputați, Primul ministru a luat cuvântul recent în fața Parlamentului European și a descris Uniunea Europeană ca fiind un proiect unic și extraordinar. Sunt de acord cu spusele domnului prim-ministru, deoarece proiectul european a permis continentului nostru să evolueze În urmă cu 100 de ani, milioane de oameni mureau în locuri nu foarte îndepărtate de Bruxelles. Acolo unde existau linii de front, acum nu mai există nici măcar control la graniță. Ceea ce înseamnă că noi avem o răspundere față de generațiile trecute, dar și față de generațiile viitoare. Trebuie să garantăm continuitatea acestui proiect. Trebuie să continuăm să trăim, să um, cultivăm talentul și creativitatea, pentru că să știți că suntem uh, invidiați de restul lumii. Nu vorbesc numai de garantarea prosperității materiale, ci și de pace, de libertate, de securitate și de dreptate. Țara mea, Slovacia, a devenit parte a Uniunii Europene și a proiectului european destul de recent, ceea ce toată lumea știe aici. Cu toții ne amintim cum ne-am simțit atunci când am devenit stat membru, când în sfârșit s au dispărut controlele la frontieră. Ce a însemnat acest lucru pentru mine? Realizările proiectului european însă n-au cum la sine înțelese. Ele nu s-au întâmplat uh, așa din întâmplare domeniul securității, libertății și justiției trebuie să fie prezervat pe viitor, tocmai pentru că cetățenii noștri au atât de mult de beneficiat de pe urma sa. În calitatea mea de reprezentant al președinției slovace, uh, responsabil cu acest domeniu, mă simt uh, uh, obligat să dau seama în fața cetățenilor. Slovacia este un partener pentru dumneavoastră. Noi vom uh, discuta cu dumneavoastră, atât pe plan oficial, cât și folosind uh, contacte de la persoană la persoană. Avem interese în comun și vom face în așa fel încât acestea să servească proiectul nostru comun. Președinția slovacă a Consiliului este cât se poate de deschisă față de uh, Parlamentul European. Subiecte precum imigrația, lupta împotriva terorismului sunt, bineînțeles, uh, priorități. Va trebui însă să ne ocupăm și de uh, um, reacția în cazul unor catastrofe naturale. Mai întâi imigrația. S-au întâmplat foarte multe în ultimele luni și vreau să adresez mulțumiri Parlamentului European pentru felul în care a lucrat uh, și a adoptat uh, ultimul test legislativ privind paza de coastă și de frontieră a Uniunii Europene. Am demonstrat că Uniunea Europeană poate să reacționeze rapid, că există uh, cooperare între instituții și că împreună putem să facem ceea ce trebuie ca să facem față provocărilor recente. Paza de coastă și de frontieră europeană este un uh, exemplu grăitor în acest sens. Președinția slovacă a Consiliului va face în așa fel încât această legislație să fie pusă în aplicare cât mai repede cu putință ca să vedem uh, rezultatele concrete a acestei munci uh, în cursul anului. Un alt aspect este gestionarea fluxurilor de migrație pe viitor. Comisia ne-a vorbit foarte clar despre acest lucru în timpul uh, întâlnirilor informale de la Bratislava. A vorbit despre uh, cele patru uh, condiții care trebuie respectate. Prima dintre ele este returnarea persoanelor care nu au dreptul să rămână pe teritoriul nostru. Apoi, readmisia, acordurile de readmisie. Unele dintre ele chiar funcționează. Și trebuie să cooperăm cu țările vecine pentru a uh, insufla uh, Um, o nouă energie în aceste acorduri pentru ca ele să funcționeze și mai bine. În ce privește transferurile, este pentru noi singura cale de a oferi ajutor celor care au nevoie de el în urgență. Transferurile în, uh, între statele membre, pentru ca Uniunea Europeană în ansamblul său să-i ajute pe cei care se află la mare nevoie. Transferurile sunt cheia pentru a-i ajuta pe cei care, cum spuneam, se află în situațiile cele mai dificile. Relocările înseamnă împărțirea poverii între statele membre. Și în acest context Trebuie să vedem cum reformăm sistemul de azil. Noua propunere pentru a reforma azilul va reprezenta o mare parte din munca noastră. La Consiliul Informar din Bratislava de săptămâna trecută am putut să ajungem la un acord în ce privește începerea uh, discuțiilor pe acele uh, subiecte care erau cu adevărat convergente. Să mărim uh, competențele uh, Biroului European de Sprijin pentru Azil, uh, să folosim mai bine Eurodacul, să revizuim acordul de la Dublin, să revedem uh, cheia de distribuție pentru diferitele țări. Vrem să prezentăm noi propuneri care uh, să fie folosite pentru a avea noi propuneri de compromis. Deocamdată nu există o propunere de compromis în această privință. Noi credem că e fezabilă. Putem să mergem cu toții în aceeași direcție, putem să avem o solidaritate flexibilă și să ținem cont în același timp de uh, nevoile specifice și caracteristicile fiecărui stat membru. Să facem în așa fel încât toată lumea să dea dovadă de solidaritate și să folosim sinergiile pe care le avem pentru a soluționa problemele. Punerea în aplicare a acordului UE-Turcia va fi uh, o condiție sine qua non. Am constatat deja că numărul imigranților care sosesc pe ruta Balcanilor a scăzut simțitor. Ceea ce, bineînțeles, se explică și prin uh, negocierile pentru liberalizarea vizelor în beneficiul uh, acelor țări. Știm că și această măsură face parte integrantă din politica de imigrație. Există țări care doresc să uh, îmbrățișeze aceleași valori precum Uh, uh, cele europene și au făcut adevărate eforturi, uh, au făcut eforturi uriașe ca să reușească să adopte și să respecte aceste valori. Există situații în care ne punem întrebări. Trebuie să putem să facem distinția între țările de tranzit care sunt și sigure, deci țări de tranzit sigure, și țările în care uh, um, refugiații pot să fie realocați. Pentru că acest concept de țări sigure uh, este unul uh, central atunci când discutăm despre gestionarea imigrației. Noul pachet uh, de imigrație, noile acorduri de imigrație cu țări terțe pentru a putea uh, regla fluxul de imigranți către Europa este o altă parte importantă din munca noastră. Nu care cumva să ajungem din nou în situația de anul trecut. Trebuie să ajutăm pe cei care au cea mai mare nevoie de o mână întinsă atunci când există fluxuri masive de imigranți, până la urmă tot cei mai uh, nevoiași, cei mai slabi sunt lăsați din afară. Și beneficiarii imigran- în um, acestor fluxuri masive de imigranți sunt cei care nu au neapărat nevoie de ajutorul nostru. Inf- informațiile, uh, schimbul de informații, un mai bun sistem de pază, acest sistem de intrare și ieșire, sunt tot atâtea elemente cheie pentru a permite o mai bună protejare a frontelor externe. Și mai există și altă propunere care cred că va fi una de calitate și care va fi publicată în curând. Este sistemul care ne va da informații despre persoanele care sosesc, mai ales din acele state unde există, uh, um, unde nu mai există obligativitate de viză căci trebuie să primim cât mai multe informații și acestea să fie la zi pentru a reduce uh, riscurile la maxim. Ne dorim să extindem zona Schengen ca să includem România și Bulgaria, pentru că uh, problema din Grecia este cumva izolată este o discuție mai ales tehnică, deși uh, există și un um, aspect politic. Ambele țări au făcut eforturi uriașe pentru a-și securiza frontierele externe. Lupta împotriva terorismului este următoarea prioritate. S-a vorbit mult despre schimbul de informații. îmi aduc aminte că în 2005 am participat la uh, Consiliul Justiției și Afaceri Interne când s-a discutat pentru prima oară despre uh, um, schimbul de informații și despre dosarul PNR. Și mă bucur că Parlamentul European a uh, făcut progrese pe aceste teme și ne va permite și nouă să facem la fel. Credem că nu este suficient dacă noi uh, ne mulțumim 4 uh, sau 5 zile după ce a avut loc un atentat, îi prindem sau știm de unde și-au procurat armele sau cum uh, au pus la cale atacul. Nu, ar trebui să anticipăm Uh, și nu să ne mulțumim cu reacția de după ce s-a întâmplat atentatul. Uh, e adevărat că armele de foc uh, și controlul acestora nu fac parte din competența comisiei dumneavoastră, dar așa de dragul uh, exhaustivității, vreau să vă menționez că președinția noastră dorește ca și acest dosar să fie finalizat până în decembrie coordonare europeană în cazul uh, catastrofelor naturale. Și în acest sens au făcut um, eforturi, pentru că Europa a fost uh, uh, lovită de mai multe catastrofe naturale din, partea, din cauza schimbărilor climatice. Ce facem deocamdată nu este suficient. Ne trebuie un nivel mai ridicat de cooperare între directorul general de la Comisie, mai ales directorul generală ECO și trebuie să dăm uh, ajutor celor care au nevoie de el în UE și în afara UE. Nu vreau să mai uh, mă lungesc. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumim și noi uh, domnului ministru și acum dăm cuvântul doamnei ministru Lucia Zimnasca, care este ministrul justiției. Vă mulțumesc! Ca să continui față de cele spuse de colegul meu, ministrul de interne, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, am să vorbesc doar despre justiție. În ultimul timp, Uniunea Europeană a fost uh, afectată de mai multe atentate teroriste. Și constatăm că radicalizarea este un fenomen care se răspândește. Valorile uh, europene, respectul pentru demnitatea umană, pentru libertate, pentru statul de drept, pentru drepturile omului, toate aceste valori au fost zdruncinate de atentatele teroriste. Ar trebui să vorbești despre dreptul penal Dreptul penal este parte integrantă din reacția noastră pentru a apăra domeniul de securitate, justiție și uh, dreptate din UE. Eforturile pentru a lupta împotriva terorismului vor reprezenta subiectul unei directive pe această temă. Președinția slovacă va continua munca excelentă pe care a depus-o președinția neerlandeză și vom încerca să obținem un acord în cel mai scurt timp. Ne bucurăm că a fost adoptat raportul Parlamentului European pe această directivă, pe tema acestei directive și sperăm că negocierile interinstituționale ce vor urma să fie încurnate de succes uh, uh, cu atât mai mult cu cât ele vor demara deja pe 14 iulie. Președinția slovacă înțelege că anumite puncte sunt sensibile și că trebuie să găsim un echilibru între protejarea drepturilor fundamentale și a libertăților, pe de-o parte, și uh, uh, combaterea terorismului în mod eficient, pe de altă parte. Terorismul este o amenințare pentru sănătatea și viața noastră. Când vom adopta această legislație, va trebui să ne gândim cum putem să pedepsim penal finanțarea terorismului, uh, formarea uh, celor care vor să comită atentate teroriste, călătoria în sănătate în scopul de a se forma uh, pentru a organiza atentate teroriste și intenția uh, de a mm, organiza asemenea atentate. Trebuie, pe de altă parte, să ne gândim la drepturile victimelor atentatelor teroriste. Cred că toate instituțiile uh, vor munci din greu ca să putem să adoptăm această directivă ce ne-ar Uh, da voie să combatem în mod eficient terorismul. Trebuie să arătăm că suntem gata să apărăm uh, valorile europene de bază, inclusiv libertatea și securitatea. Președinția slovacă va continua munca președinției neerlandeze și în ceea ce privește Uh, sistemul de informații uh, EQUIS privind cazierele judiciare și mai ales uh, cu privire la resortisanții din țările terțe. Pričom v súčasnosti čakáme na krok európskej. De altfel, o modalitate de acțiune comună a fost deja discutată în cadrul Consiliului și sperăm să intervină și uh, o decizie din partea Comisiei Europene care să ne uh, îndrume spre care de urmat. În orice caz, noi, în cadrul președinției slovace, ne vom strădui din toate puterele să uh, obținem rezultatul optim cu putință în acest moment, pentru că acest instrument va fi unul cheie în pachetul de măsuri pentru lupta antiteroristă. un alt instrument legislativ în domeniul dreptului penal este și uh, pachetul uh, legislativ referitor la protejarea uh, intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pentru că, într-adevăr, nouă ni se pare un aspect extrem de important, care de asemenea va fi conectat și cu înființarea parchetului uh, european, deci procuratura la nivel UE. Și uh, aici, din nou, președinția slovacă ține să salute munca extraordinară depusă de colegii uh, de la președinția neerlandeză anterior. Și, prin urmare, vom continua aceste eforturi și vom deschide și negocierile pe marginea acestei uh, propuneri în ansamblul său, cât de curând uh, va fi cu putință. Suntem în orice caz uh, determinați să acționăm cât mai constructiv în o cadrul acestor uh, negocieri. Așteptăm să cunoaștem și uh, pozițiile Parlamentului European. Sperăm să avem o colaborare cât mai uh, strânsă cu dumneavoastră și sperăm să putem cât de mai curând cu putință să dispunem de, uh, să putem ajunge în stadiul trialogului cu acest pachet legislativ de măsuri de protecție a intereselor financiare ale UE. Recunoaștem totodată că încă mai sunt uh, anumite lucruri de dezbătut, mai ales în ce privește politicile uh, legate de TVA și de frauda la TVA, dar uh, de asemenea, în, în același pachet legislativ intră și uh, agenția Eurojust, o inițiativă uh, care datează încă din uh, președinția uh, letonă, dar deși uh, acest instrument nu este direct legat de parchetul european și noi, președinția slovacă, vom duce acest dosar mai departe și sperăm să negociem cu Parlamentul. Suntem de asemenea determinați să acționăm uh, cât mai mult și în domeniul măsurilor de luptă împotriva criminalității cibernetice. În acest sens, Consiliul uh, a adoptat o serie de concluzii în timpul președinției neerlandeze, și sperăm să putem uh, duce mai departe această inițiativă, să îmbunătățim instrumentele noastre de uh, intervenție în acest uh, domeniu. Asta înseamnă, în primul rând, îmbunătățirea cooperării existente, dar presupune și o dezvoltare a uh, prezenței instituțiilor judiciare în uh, mediul online, pe internet. Uh, Vorbim aici despre o nevoie din ce în ce mai mare de acces eh, la informația juridic în mediul online. Eh, deci această rețea europeană de cooperare în domeniul justiției penale se va întruni eh, în curând la Bratislava și va avea ca o primă temă de discuție uh, metodele actuale privind colectarea de probe și de date. Toate instituțiile de specialitate, domeniul juridic vor fi reprezentate. Doamnelor și domnilor, sunt convins că o bună cooperare între Consiliu și Parlamentul European uh, se uh, va continua ca și până acum în timpul președinției uh, slovace. Și uh, iată, deocamdată nu am făcut decât să trec în revistă câteva dintre problemele uh, cele mai importante de care ne vom ocupa. Dacă am uitat ceva, vă rog să uh, puneți întrebări. Mulțumim, doamne Zitanska, iar acum uh, vom da cuvântul și uh, doamnelor și colegilor deputați și deputate. Am văzut cu toții cam cât de multe dosare sunt pe masa de lucru, ni s-au prezentat și prioritățile. Deci, într-adevăr, ne așteaptă mult de lucru încă din luna iulie în cadrul trialogului. Mulțumim, deci, domnilor, doamnei și domnului ministru pentru aceste prezentări. Iar acum așteptăm uh, întrebările sau observațiile noastre. Deci, sigur, clar că astăzi fiind ultima reuniune înainte de vacanțele de vară, poate uh, comisia noastră nu a fost reprezentată chiar așa de mult, dar chiar și așa avem 24 de colegi înscriși pe listă la luarea de cuvânt. Deci mi-aș ruga pe colegi să se limiteze la două minute, dacă se poate, per intervenție. De fapt, până la urmă, asta este partea cea mai grea întotdeauna să ne limităm la timp. Deci voi începe prin a da cuvântul coordonatorilor, dar dacă toată lumea s-ar putea limita la aceste două minute, ar fi foarte bine. Deci, cred că putem începe cu coordonatorii. Doamna Holmeier, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc uh, ministrilor pentru prezența lor și pentru prezentarea priorităților. Deci, într-adevăr, constatăm că va fi o agendă încărcată și pentru președinția Consiliului și totodată și pentru noi în această comisie. În orice caz, am fi uh, și noi bucuroși să putem avea o colaborare cât mai strânsă și cât mai constructivă. Uh, Acum aș avea și o întrebare specifică și care se leagă de fapt de toate negocierile noastre. Este vorba și despre migrație și despre mecanismul de, mecanismele de supraveghere în general. Eu aș constata că în cadrul Consiliului. Statele membre nu sunt neapărat bucuroase când Parlamentul cere detalii și vrea să fie ținut la curent îndeaproape. Dar toate aceste discuții privind instrumentele de monitorizare, de supraveghere sunt importante și poate nu e neapărat cea mai bună metodă din partea Consiliului să uh, evite cumva o informare detaliată în fața Parlamentului. Pentru că dacă noi nu suntem informați în mod, uh, în timp real și detaliat, nu putem reacționa, nu putem oferi un aviz. Deci, câteodată am această senzație că în momentul în care Parlamentul solicită un supliment de informații, câteodată Consiliul dă înapoi, încearcă să evite. Și, sigur, înțeleg că poate anumite chestiuni sunt mai greu de discutat aici în cadrul comisiei noastre, dar poate totuși putem găsi o modalitate de a colabora mai bine și pe aceste tematici, securitate, justiție, mecanisme de monitorizare. Pentru că trebuie totuși să putem urmări ce se întâmplă și să înțelegem cât mai clar de ce se uh, favorizează anumite măsuri sau nu. În orice caz, uh, sperăm că vom colabora cât mai bine. Mulțumim! Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, încerc, voi încerca să mă limitez la chestiunea uh, parchetului european. Pentru că aici, într-adevăr, vom discuta și despre uh, toate problemele legate de frauda la TVA. Apoi, întrebarea. Uh, într-adevăr, parchetul european se presupune că va fi independent de orice influență a statelor membre. Dar, pe de altă parte, acest parchet uh, european nu are neapărat uh, sarcina de a primi dosarele din partea unui stat anume. Sperăm că, în orice caz, vom putea ajunge la un punct de vedere comun și în uh, această chestiune. Apoi, în cadrul introducerii dumneavoastră v-ați referit și la uh, Ehm, chestiune de readmisie, de, relocalizat, de relocare și la măsurile de transfer. Deci, foarte bine că le menționați, pentru că asta, într-adevăr, presupune o politică de azil uh, echilibrată. Dar, deocamdată, în ultima vreme, dacă ne uităm la anumite poziții ale Consiliului, lucrurile nu sunt chiar, nu ne par chiar așa de echilibrate. În orice caz, sigur, înțelegem că suntem cu toții preocupați de chestiunile legate de migrație și fiecare, toată lumea încearcă să găsească soluția cea mai potrivită. În orice caz, Consiliul este, da, angajat în această chestiune, dar este păcat totuși că în ce privește măsurile de transfer și de relocare, Consiliul sau să spunem așa anumite state membre dau dovadă de mai puțină bunăvoință. Pentru că, totuși, ceea ce trebuie este ca toate statele membre să participe pe deplin la aceste programe de transfer și de relocare. Deci, cum putem garanta uh, buna funcționare a acestor uh, programe în materie de uh, azil și protecție a refugiaților? Deci, până la urmă, trebuie să găsim acel, uh, acea modalitate prin care lucrurile să funcționeze, inclusiv în ce privește contribuțiile financiare destinate partenerilor, cum ar fi Turcia sau anumite state din Africa, în așa fel încât să putem crea mai bune perspective de viață oamenilor acolo unde se află în țările de origine. Uh, da, poate ar trebui să uh, adăugăm aici că chiar dacă nu ne-am referit explicit și la uh, reuniunile prevăzute în cadrul Consiliului, dacă puteți uh, referi și la ele. Acum, din partea ECR-ului. Stimate doamnă, stimate domnule ministru, ministru, țin să salut uh, prezența dumneavoastră aici în cadrul Comisiei Libe. Președinția uh, slovacă este o mare oportunitate pentru țara noastră. Uh, țin să-i mulțumesc domnului Cariniac pentru intervenția sa apropo de această criză a migrației, care, da, știm că a provocat cumva chiar o anumită uh, isterie în Slovacia, dar Trebuie să ne gândim la situația în state cum ar fi uh, Siria, Liban, Iordania, țări care au primit uh, un număr foarte mare de refugiați. Aveți în vedere un program de sprijin pentru acele țări, pentru că dacă reușim să îmbunătățim condițiile lor de trai acolo unde se află deja, poate că nu vor mai avea nevoie să plece spre Europa. Dacă nu reușim asta, poate că în continuare zeci de mii de oameni vor porni spre Europa. Uh, ce privește pozițiile primului uh, ministru al Slovaciei, cred că toată lumea este la curent cu anumite luări de poziții uh, din ultima vreme, mai ales în ce privește migranții musulmani sau Turcia. Deci, nu știu dacă dumneavoastră ne-ați putea spune câte ceva, să zicem, despre tema uh, negocierilor de aderare a Turciei la Uniune, dacă s-au înregistrat progrese. Apoi, o altă chestiune, instituția parchetului european, poate credeți că ar putea fi interveni în mod util și în cazul în care un anumit stat se confruntă cu, cu un proces, o, cu un, o corupție gravă? Apoi, în ce privește parteneriatul estic, iarăși aș dori să, să știu dacă ne puteți oferi câteva informații privind uh, bunul mers al reformelor uh, din uh, Ucraina și dacă avem vreo perspectivă pentru a deschide procesul de aderare. Doamna Austrin, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați făcut această deplasare și pentru organizarea Consiliului Informal săptămâna trecută în Slovacia. Vă mulțumim și deci și pentru ospitalitate oferită și uh, mulțumim și pentru angajamentul pe care vi l-ați luat în mod expres de a uh, duce la bun sfârșit această sarcină grea de mediator în calitate de um, președinție rotativă și știm că sarcina noastră nu va fi ușoară. Sunt momente grele, dar este necesar într-adevăr să uh, avansăm pe toate aceste dosare. Uniunea are nevoie de reformă. Uh, această reformă este necesară și pentru acești oameni care necesită protecție internațională, dar este nevoie și de a recupera încrederea în Uniunea Europeană. Uh, pentru că avem o anumită responsabilitate și nu putem să ne mulțumim cu situația actuală în care nu putem oferi soluții durabile și nu putem continua cu sistemul actual. Pentru că doar câteva dintre statele membre își asumă responsabilitățile normale, iar celelalte stau pe margine și nu fac nimic. Este o situație care nu mai poate fi tolerată. Așadar, eh, ca să putem relansa această politică eh, sectorială, trebuie să avem eh, responsabilități partajate în mod echitabil între toate, toate statele membre. V-am ascultat foarte atenție în timpul reuniunilor din cadrul Consiliului Informal, am fost atentă la ce s-a spus în mod explicit și la ce nu s-a spus și subliniez că este de asemenea important să uh, înțelegem și uh, opinia publică din anumite țări, să ținem cont și de acest element. Deci, poate că ar fi util, într-adevăr, dacă președinția rotativă ar putea oferi sugestii și în această prevință, în această chestiune de mediere necesară. Acum, în ce privește cooperarea interinstituțională. Eu cred că le datorăm tuturor um, cetățenilor europeni ca în sfârșit să găsim uh, soluții fiabile care chiar să funcționeze în domeniul politicilor pentru migrație, să fie politici uh, durabile și care să uh, reziste la confruntarea cu realitatea. Și acum că, iată, a intervenit și uh, Brexitul, știm cu toții că va fi complicat inclusiv pentru politicile din domeniul migrației. Dar, tocmai în aceste momente grele, uh, trebuie să reușim să cooperăm și să obținem rezultate. Trebuie să ajungem la un rezultat uh, onorabil, eficient. Nu trebuie să ne mai lăsăm uh, perturbați de anumită concurență între instituții. Nu, a venit momentul să oferim un rezultat fiabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum uh, dăm cuvântul grupului GUE. Bună ziua. Mulțumesc, domnule președinte. Și grupul nostru își dorește, desigur, să avem o cooperare interinstituțională cât uh, mai bună. Deci, și o cooperare bună și cu președinția slovacă. Deocamdată am avea trei întrebări. Deci, dumneavoastră preluați această președinție într-un moment în care Uniunea trece prin uh, momente grele, se confruntă cu dificultăți majore. Dumneavoastră uh, însuși v-ați referit la problema refugiaților. Uh, dar uh, problema refugiaților nu se rezumă la uh, modalități eventuale de a evita sau cum a împiedica uh, migrația. Deci, poate că este, așa cum s-a mai spus, momentul să găsim și soluții pentru o distribuire mai echitabilă a refugiaților în cadrul UE. Așadar, întrebarea este Ă, dacă vă veți strădui să, obții, să ne conduceți către o politică comună în care toate statele membre să-și asume ă, o parte echitabilă din responsabilități. Pentru că nu ne dorim să mai auzim situații despre, în care unele țări afirmă pur și simplu noi nu vrem, mai vrem niciun refugiat musulman. Pentru că lucrul de care avem nevoie este o politică comună și în cadrul căreia fiecare își asumă partea sa de responsabilitate. Să ne gândim că mai sunt și alte situații, spre exemplu legislația specifică pentru um, comunitățile um, Roma, care nu sunt mereu aplicate, inclusiv în țara dumneavoastră, chiar dacă există o legislație, nu se aplică neapărat foarte bine. De asemenea, mă întreb dacă cum anume, dacă vom noua strategie în domeniul incluziunii romilor, va, cum va fi pusă în aplicare pe viitor? De asemenea, în ce privește parteneriatele civile, aș avea o întrebare pentru că nu ne este foarte clar pe ce poziție se situează țara dumneavoastră Mă refer, spre exemplu, la faptul că parteneriatele civile între persoane de același sex nu sunt recunoscute. Deci aș vrea să știu um, dacă există uh, intenția de a se înregistra vreun progres pe această temă în Slovacia și, ca urmare, dacă veți promova această temă la nivel european. Mulțumesc tuturor că ați respectat uh, cele două minute. Pentru vezi urmează doamna Judith Sargentini. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că un, o președinție a Uniunii Europene ar trebui să dea un bun exemplu celorlalte state membre. V-am ascultat și am analizat faptele. În ceea ce privește azilul și migrația, avem o președinție care oare chiar conduce prin forța exemplului? Am verificat uh, și cifrele de la Comisie. Între dintre cele 160.000 de persoane care trebuia să le realocăm în, să le relocăm în Europa, dumneavoastră aveți o responsabilitate de aproximativ 900 și nu ați relocat nici măcar o persoană. Și, de fapt, împreună cu Ungaria ați mers la Curtea Europeană de Justiție ca să contestați, practic, relocarea. Dar, iată, vă aud că vorbiți despre cele patru R. Realocarea, re... așezarea, etc principii pe care, de fapt, slovacii nu le, ref, nu, re, nu le reflectă. Asta nu înseamnă că sunteți un model bun pentru toată lumea. La ora actuală există refugiați în Slovacia care doresc să meargă în Austria. Poate că este un serviciu bun față de Austria, însă nu are nimic de a face cu solidaritatea intraeuropeană. Dacă să citesc uh, prioritățile dumneavoastră, aici scrie că este vorba și despre această solidaritate scrie că este importantă pentru dumneavoastră. Ați putea să vă gândiți mai bine la aceste lucruri? Cum înregistrăm progrese în dosarul acesta privind azilul în următoarele șase luni, având în vedere că președinția noastră nu ne dă un exemplu bun? Și apoi, după cum a spus și colega Ernst, la câteva săptămâni după începutul președinției, primul ministru spune că musulmanii nu sunt bineveniți în Slovacia. E bine, atunci noi despre ce mai vorbim? Europa este un continent al migrației. Dacă țintim oamenii care fug de un război, în principal musulmani, atunci ce nu mai facem? Domnule președinte, vreau să spun că doamna ministra are dreptate în ceea ce privește cooperarea în materie penală. În timp de criză este important să crească această cooperare în materie penală, tocmai ca să abordăm problemele uh, de nesiguranță. Aș, ați putea să-mi spuneți ce inițiative doriți să luați, pentru că eu nu văd niciun fel de inițiativă. Pot să dau un exemplu de ce este nevoie. De exemplu, schimbarea mandatului european de arestare. Astfel, am putea să continuăm să lucrăm cu el, dar în același timp să-i protejăm pe cetățenii care sunt uh, trimiși într-o altă țară fără protecția necesară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimați colegi. Doream să facem două runde de comentarii, însă este evident un lucru. Majoritatea coordonatorilor s-a limitat la două minute, însă constat că multă lume se va repeta, miniștrii se vor repeta în momentul în care vor răspunde la aceste întrebări. Dacă membrii vor putea să fie disciplinați și să nu uh, treacă de cele două minute, voi termina lista de vorbitori și apoi vom asculta răspunsurile care țin de relocare și toate acestea. Există colegi care s-au referit la dosare pe care le vom trata în următoarele șase luni. Stimați colegi, vă rog să vă limitați la două minute, dacă putem cădea de acord. Domnul Cianchi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caliniac, doamna Jidnianska, bine ați venit la comisia noastră. Am câteva comentarii de făcut în ceea ce privește prezentările dumneavoastră. Doamna Jidnianska, aș dori să mă refer la ECRIS, Sistemul de Informații privind dosarele penale. S-a dezbătut foarte mult acest subiect aici. Opinia mea și opinia PP-ului este că avem nevoie de un sistem centralizat, eficient. Comisia Europeană s-a opus. În final ne-am spus, bine, haideți să avem un sistem descentralizat pentru început și apoi să ne mai gândim la centralizare ulterior. Acum vedem că Consiliul a pus frână și a zis că trebuie să ne regândim și că ei își doresc un sistem centralizat. Ați putea să vă concentrați pe această temă și să vă îndreptați înspre un sistem centralizat în timpul președinției dumneavoastră? O altă temă care mă interesează. Legislația slovacă privind cetățenia este extrem de strictă. Există aproximativ 100 de cetățeni slovaci cărora li s-a retras cetățenia fără niciun motiv. Doamna Ivana Tomaș are 104 ani. Ea este din Rimasca Sobota. Dacă ea ar fi cetățean slovac, atunci probabil ar fi cel mai în vârstă cetățean slovac. Nu ați putea face o excepție, domnule ministru, în cazul acestei doamne și să-i uh, reacordați uh, cetățenia slovacă? Da, iată, aveți ceva de făcut, domnule ministru. Tania Faia are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc ambilor ministrii pentru prezență. Eu sunt de acord cu criticile și îngrijorările exprimate de colegii mei în ceea ce privește politica de azil și migrație. Aici nu este vorba de a alege ce-ți place. Nu am să mai insist, pentru că deja s-a spus tot ce era de spus. Aș dori să pun o întrebare privind politica de vize. Ați vorbit despre Turcia, însă pe lângă aceasta mai avem Georgia, Ucraina și Kosova, Ca să păstrăm coerența în domeniul politicii vizelor, opinia mea este că ar trebui să analizăm fiecare țară în parte, să avem o valoare separată pentru fiecare. Aș dori să-mi spuneți ce opinie aveți. Care dintre aceste patru țări ar putea să înregistreze progrese în acest an? Cât de mult veți uh, insista pe acest lucru la Consiliu? Știu că există interese foarte divergente și există foarte multe înțelegeri la nivel politic în acest domeniu, dar trebuie să respectăm criteriile tehnice, în opinia mea. Mai există o dispută între SUA, Canada și Europa în ceea ce privește eliminarea vizelor. Aș dori să vă cer să solicitați Canadei să ca toți cetățenii europeni să beneficieze pe urma acestui program de eliminare a vizelor. De asemenea, ar trebui să existe și reciprocitatea aceea cu uh, SUA. Nu știu dacă este realist, însă am făcut această solicitare comisie acum câte vreme și aș dori să știu și care este opinia dumneavoastră în acest dosar. Vă mulțumesc, Tania. Silvion Kaufman dorea să ia cuvântul, însă mi se pare că este absentă. Tomas Genovski care cuvântul acum. Tomas, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îi, slo- îi felicit pe confrații noștri slovaci. Sper că se vor descurca mai bine decât cehii, pentru că aceștia, până la urmă, au fost uh, um, concediați în mijlocul președinției ca miniștri. Am câteva întrebări pentru domnii miniștri. La comisia noastră, de multe ori, ne ocupăm de fraudă. Un tip de fraudă pe care o în, îl întâlnim este următorul. Și este un tip de fraudă foarte întâlnit în Slovacia. În Slovacia și în Republica Cehă avem o problemă. Mașinile utilizate, piața mașinilor utilizate este foarte mare. Multe dintre aceste mașini au suferit modificări la, kilomet- la, la kilometraj. Și apoi avem și probleme cu frauda TVA. Anumite containere au fost transmise în Regatul Unit, care apoi le-a trimis în Ucraina și apoi din Ucraina reintră în UE. Și una, unul dintre punctele de intrare este Slovacia. Veți face ceva în legătură cu acest tip de fraudă? Încă o problemă. În 2015, am auzit că a crescut numărul de droguri sintetice de pe piață. Prezenția slovacă va face ceva în acest sens? Veți uh, lupta cu adevărat împotriva drogurilor sintetice? Am întrebare și pe domnul Caliniac. Vă rog să Aș dori să știu ce planuri are, Slo- ce planuri are Slovacia. Am vizitat mai multe agenții și, în nefericire, trebuie să spun că slovacii de obicei nu sunt prezenți la diversele agenții, de exemplu la Frontex, la Europol sau Eurojust. Ce doriți să faceți în acest sens cu prezența Slovaciei? Vă mulțumesc. Da, domnule președinte, aveți dreptate, ne vom repeta într-o oarecare măsură, însă după cum ne-a atras atenția domnul ministru, asupra celor patru euro, eu mai adaug unul cel puțin în franceză. Partajarea responsabilităților, repart, repartiția responsabilităților cel puțin. Cum evaluează președinția slovacă felul în care vom putea să ne ocupăm de partajarea responsabilităților în ceea ce privește refugiații, țin seama de declarațiile diverselor părți. Colega Soraya Post, de asemenea, m-a rugat să ridic și problema romilor. Deci de mai multe luni ne concentrăm pe această chestiune extrem de importantă în Europa. Aș dori să îmi spuneți dacă aveți anumite sugestii din partea președinției dumneavoastră și încă un R, pe lângă repartiție și romi, rutele, rutele migratorii. Într-o oarecare măsură, ele se autoorganizează cu acei traficanți, traficanți. Aș dori să ne spuneți ce planuri aveți pentru crearea de noi rute mai legitime și cum doriți să abordați această problemă. Vă mulțumesc. Natalie Grisbeck are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu risc să repet anumite chestiuni care au fost menționate deja. Și eu doresc să le mulțumesc celor doi miniștri pentru prezentarea priorităților lor. Câteva întrebări. Doamnă ministru, ați spus că dreptul penal face parte din ce în ce mai mult din răspunsul pe care să îl acordăm problemelor cu care ne confruntăm și v-ați, v-ați referit la pachetul privind protecția intereselor financiare și la pachetul european. Ați spus că acestea sunt unele dintre prioritățile și dosarele majore pe care se va concentra președinția dumneavoastră. După cum știți, însă, Înființarea acestui parchet, pentru mulți dintre noi, este un prim pas înspre construirea unei Europe a justiției și a dreptului. Este un element important în combaterea criminalității transfrontaliere. În același timp, deja de trei ani analizăm acest dosar. Deci de trei ani avem propunerea comisiei. Cum doriți să înregistrați progrese pe acest dosar? Pe lângă simplele, simpla continuare a negocierilor, avem nevoie de acțiuni concrete. Ați spus că este una dintre prioritățile dumneavoastră și dar ce doriți să faceți? Cum doriți să grăbiți lucrurile ca să nu mai stăm încă trei ani pe această problemă? Domnule ministru Calinac, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezentare. În ceea ce privește politica de azil și de migrație, pe mine m-a surprins terminologia pe care ați ales să o folosiți. De mai multe ori ați vorbit despre fardă, despre... Ați vorbit despre uh, repartiția poverii. Pe mine mă uimește această terminologie. Eu nu am trăit în război, însă părinții mei au trăit prin război și au fost primiți de alte țări din cauza faptului că au fost exilați din țara lor. Cuvântul povară mă uimește. Aș dori să știu care sunt propunerile noastre concrete în ceea ce privește relocarea și repartiția. Încă o întrebare. Nu ne-ați vorbit absolut deloc despre situația minorilor neînsoțiți în Europa. Aveți și în acest domeniu anumite propuneri de făcut, domnule ministru? Mulțumesc! Cristine Revodelon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este pentru doamna ministru a Justiției. Aș vrea să vorbesc despre Convenția de la Istanbul. După cum știți, Comisia Europeană a propus în martie anul trecut ca Uniunea Europeană să adere la aceste la această convenție la Istanbul, care se referă la măsuri de luat împotriva violenței împotriva femeilor. Este nevoie de mai multă armonizare în acest domeniu în Europa. Pentru a avea un impact uh, real în Europa, trebuie să fie implicate cât mai multe instituții europene. Toate femeile și toate fetele trebuie să fie apărate la fel de violență. Acest dosar este o prioritate pentru noi la Parlamentul European. Președinția slovacă a dorit că a spus că și-a dorește să registreze progrese Însă, Convenția la Istanbul nu se află în programul dumneavoastră de lucru și nu ați vorbit despre nici în prezentare. Aș dori să ne confirmați de faptul că este într-adevăr o prioritate pentru dumneavoastră această Convenție la Istanbul. De asemenea, aș dori să ne confirmați că aderarea Uniunii Europene la această convenție ar trebui să vizeze toate capitolele din convenție, mai ales capitolul 5 privind dreptul penal. Până la sfârșitul anului, aș dori să ne spuneți dacă va, vor ratifica toate statele membre aceste convenție și dacă va ratifica și Slovacia această convenție. Mulțumesc. Domnul Dias de are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi pragmatic. Curtoazia este însoțită și de critică. În primul rând, curtoazia. Bine ați venit președinției uh, slovace și vă urez toate cele bune. Și acum să trecem la critică. Eu nu constat că există voință politică, niciun fel de voință politică din partea președinției slovace. Pentru niciunul dintre proiectele prioritare ale Consiliului și ale Parlament, al Parlamentului. Mă refer aici la modificarea, revizuirea mecanismului de suspendare. După cum am spus, Tania, Turcia, Ucraina, Kosovo și Georgia sunt vizate de acest mecanism. Parlamentul a îndeplinit cerința de celeritate, însă Consiliul nu a făcut acest lucru. Noi, în mai puțin de o lună, am reușit să ajungem la un acord între grupurile politice și am reușit să votăm. Joia trecută am votat. Și avem un mandat pentru un proces de negociere. Ieri am avut o întâlnire tehnică dimineața și un trialog după masa. În această dimineață, iarăși am avut o întâlnire tehnică. Nu avem niciun fel de speranță de a avea un trialog, pentru că nu văd, nu constat voință politică din partea Consiliului. Consiliul vorbește despre grabă și urgență, însă nu practică ceea ce predică. Doamna Holmeier a spus că suntem co-legislatori. Parlamentul are un rol extrem de important. Dorim să legislăm și să facem referire la reactivarea mecanismului de suspendare și dorim să folosim actele delegate. Actele delegate care sunt uh, oprite printr-o decizie a tribunalului. Domnilor uh, miniștri, vă urez mult succes, dar vă rog, la nivelul subordonaților dumneavoastră, vă rog să subliniați cât de importantă este celeritatea aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Vă rog să așteptați pentru răspuns. Urmează Caterina Cinici. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și bine ați venit, domnilor miniștri, care probabil că în timpul mandatului lor vor trebui să se ocupe de subiecte complexe și delicate, însă toate sunt foarte importante pentru a menține încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Și și noi ne luăm exact aceleași angajamente. Din capul locului vreau să um, vă mulțumesc pentru faptul că vă veți ocupa de directiva despre arme și sper să uh, țineți cont de toate observațiile colegei Sipel, ca să nu mai repet. S-a vorbit despre imigrație din mai multe uh, perspective. Eu țin foarte mult la acest subiect și mai ales la problema minorilor, uh, pentru că cel puțin 10.000 de minori uh, uh, sunt dați dispăruți, așa cum a spus Europolul. Și de asemenea, așa cum a spus doamna Grisbeck, ar trebui să avem Uh, măsuri specifice pentru minori mai ales minorii neînsoțiți. Foarte rapid, directiva de luptă împotriva terorismului, eu m-am ocupat în calitate de corapoctor, au fost introduse mai multe uh, chestiuni apropo de schimbul de informații și cooperarea între state. De aceea vă întreb ce are de gând să facă președinția pentru a defini mai bine interoperabilitatea bazei de date și în ce privește Uh, uh, regulamentul european uh, apropo de probele obținute pe cale electronică. Să ne gândim însă și la fenomenul radicalizării, mai ales în închisori. Ce aveți de gând să faceți pe această temă? Și foarte rapid, un alt subiect care face parte și el din uh, directiva de luptă împotriva terorismului, Uh, pedepsirea penală a, a, a um, actelor de terorism și a actelor asociate precum uh, spălarea de bani, uh, traficul de imigranți și așa mai departe. Noi, ca și Comisie Libe, am moștenit dosarul de la legislatura precedentă. Însă eu mă întreb și vă întreb ce aveți de gând să faceți pentru a lupta la modul serios împotriva uh, criminalității organizate. Mulțumesc! Eh, ce? Eh, bueno, eh, alguna... Mulțumesc, domnule președinte. Avem câteva lucruri de spus privind migrația, însă deja mulți colegi au uh, pus aceste întrebări, așadar voi trece peste ele în mod succint. Nu s-a menționat una dintre principalele lucruri care uh, Uh, îi îngrijorează pe cetățeni, terorismul, însă colega Cimici tocmai a vorbit despre acest lucru, așadar îi mulțumesc. Le mulțumesc celor doi miniștri. Amândoi au făcut uh, referiri la cât de important este să continuăm să lucrăm în acest domeniu. Ei s-au referit la diverse lucruri, ministrul justiției s-a referit la câteva lucruri care trebuie să fie considerate delicte, de exemplu finanțarea terorismului, facilitarea călătorile în uh, străinătate de anumită natură. Știu că doamna Holmeier a întâlnit foarte multe piedici în momentul în care s-a ocupat de această temă. Pentru că era vorba de atingerea unui echilibru între libertate și securitate. Aici mereu este o problemă. Libertatea nu este gratuită și multă lume înțelege greu acest lucru. Domnul Caliniac, de asemenea, a vorbit despre acest lucru și îi mulțumesc că s-a referit la directiva prin victimele terorismului. Președinția anterioară, primul lucru pe care l-a făcut președinția olandeză a fost să vorbească despre victimele delictelor și victimele terorismului. Însă în acest parlament nu se vorbește despre acest lucru. Eu le-am scris tuturor deputaților, însă doar unul mi-a răspuns. Și aș dori să vă spun că el, el mi-a spus că nu este necesar. Nu există deloc voință politică în acest sens. După un atentat, există foarte multe reacții emoționale. În Istanbul, săptămâna trecută, șase fete din Sevilla se aflau uh, acolo și ele erau prietene chiar cu uh, nepoata mea. Ele se, au, uh, se aflau în Istanbul în timpul acelui atac și ar fi putut să pățească și le ceva. Deci trebuie să luăm măsuri în acest în domeniul directiva privind victimele terorismului. Într-adevăr, toate victimele sunt toate egale, toate merită același respect, însă există foarte multe elemente complexe aici. Mulțumesc foarte mult, Monica, pentru uh, munca sa. Am înaintat 35 de amendamente, unele dintre ele au intrat în compromisuri, unele dintre ele au fost diluate, unele am reușit să le scoatem. Mi s-a spus că aceste lucruri nu pot intra într-o directivă privind terorismul. Îi mulțumesc și doamnei Cinici pentru uh, lucrurile pe care le-a spus, îi mulțumesc. Însă avem nevoie de o directivă privind victimele. Ei bine, dacă avem nevoie de ea, atunci haideți să facem ceva. Și aș dori să fac apel și la cele doi miniștri pentru a mă ajuta în acest demers. Mulțumesc. Thank you, and Mulțumesc, dragi colegi. Vă rog frumos să nu depășiți cele două minute. Da, când sunt chestiuni atât de importante, nu vă întrerup. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Müller. Uh, bine ați venit, doamnă ministru și domnule ministru. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Mai întâi, așa cum au spus și colegii, Slovacia ca și Ungaria au uh, depus plângere pe lângă Curtea de Justiție apropo de sistemul de relocare. Dumneavoastră acum trebuie să coordonați politica de imigrație peste tot în Europa. Cum o să împăcați uh, reacția statului dumneavoastră cu uh, ceea ce trebuie să faceți la nivel european? Și a doua întrebare Apropo de strategia națională pentru romi, recent a avut loc o conferință uh, unde reprezentanții guvernului slovac au participat. Cei care se ocupă de aceste chestiuni am avut uh, un dialog uh, rodnic. Ce aveți de gând pentru a lupta împotriva segregării în școli și um, a agresiunilor împotriva taberelor de romi? S-a vorbit destul de mult despre Polonia, Ungaria uh, și uh, celelalte țări din grupul de la Visegrad și relațiile cu SUA. Ar trebui să luați o atitudine față de ce s-a întâmplat în Polonia și Ungaria. Mulțumesc, Peter. Doamna Jolie. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru a justiției, domnule ministru de interne. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați prezentat prioritățile în aceste două domenii. Aș vrea să subliniez un aspect foarte important pe care nu l-ați menționat printre prioritățile dumneavoastră, lupta împotriva corupției. Acum, când avem din ce în ce mai multe scandaluri, este indispensabil să uh, facem ceva în acest sens, mai ales găsind un acord pentru un parchet european puternic și independent. Dați-mi să voie să mă îndoiesc de credibilitatea dumneavoastră în această privință. Domnule Caliniac, timp de mai multe luni ați negat că îl cunoșteați pe domnul Vladislav Bastanac, care a, a transferat bani către, un contul dumneavoastră și care se suspecta de fraudă cu TVA-ul și tot dumneavoastră sunteți uh, uh, anchetat pentru fapte de corupție în țara dumneavoastră și cum credeți că noi o să uh, vă credem pe cuvânt că această anchetă este independentă cât timp dumneavoastră rămâneți ministru de interne? Un om politic are datoria de a fi un model. Și atunci când prezidează Consiliul UE, cu atât mai mult cetățenii au dreptul să aibă uh, uh, conducători exemplari, pentru că altfel neîncrederea lor față de Uniunea Europeană, care și așa este destul de mare, uh, va crește. Domnule Calineac, vă rog frumos să dați dovadă de exemplaritate și să uh, facem în așa fel încât lupta împotriva corupției să nu fie doar un discurs frumos. Mm-hmm. Um, Ana Gomez, please. Doamna Gomes. Unu sau două minute. În timpul dezbaterii din plenară săptămâna trecută, am avut ocazia să vorbesc despre îngrijorările mele uh, față de politica dumneavoastră în ceea ce privește pe refugiați, pe imigranți și declarațiile vis-a-vis -vis de musulmani. Acum am să mă concentrez pe terorism. Nu uit că armele care au fost folosite în uh, atacul eșua din Tale și în atacurile de la Paris veneau de fapt din Slovacia și au fost vândute acolo uh, de corporația EFG la modul legal. Aș vrea să dați un răspuns concret uh, apropo de directiva privind uh, controlul armelor armelor de foc. Acum avem cea de-a cincea directivă privind spălarea banilor ca să se corecteze lacunele constatate în cea de-a patra directivă. Este o urgență pentru dumneavoastră sau uh, o lăsați moștenirea următoarei președinții? Odată ce acest text va fi trecut prin Parlament. Și de asemenea, mă asociez celor spuse de Michael și Eva Jolie pe tema luptei împotriva corupției. Știu că în uh, indexul uh, de anul trecut pe tema corupției, Slovacia face parte dintre acele țări unde există acest climat de impunitate și că nu există deloc control în ce privește aceste Uh, companii uh, fantomă, companiile cutie poștală. Uh, există legătură între acestea și lupta împotriva corupției. Vi se pare normal ca unele state membre să dea în continuare aceste așa numite vize de aur pentru uh, presupuși investitori străini care de fapt nu fac decât să spele bani și care uh, fac să înflorească criminalitatea organizată în Europa? Un minut pentru domnul Vos. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, uitați aici, sunt așezat. Iau cuvântul în numele doamnei Barbara Matera, care este raportor pentru crearea uh, parchetului european. Din câte am înțeles, am ajuns la un moment de cotitură în timpul negocierilor, ca atare vreau să Uh, vorbesc despre acele chestiuni care încă nu au fost uh, soluționate. Noi sperăm că în timpul președinției slovace va exista același interes pentru acest dosar și în sfârșit se va termina discuția despre acest text uh, care este așteptat de mult. Din câte știm noi, mai există chestiuni pendinte, mai ales revizuirea judiciară, relațiile cu țări terțe și cu și relația între Europol și ă, țări terțe. În această privință am vrea să subliniem anumite puncte unde mai trebuie obținute ă, rezultate. De exemplu, este foarte important ca parchetul european să fie independent independent de orice fel de uh, state sau chiar și în cazul în care se alocă cauzele. Alocarea cauzelor este uh, punctul cheie pentru a garanta eficiența uh, biroului procurorului european, dacă ne dorim ca acesta să fie cu adevărat un actor major în lupta împotriva fraudei. Trebuie să garantăm munca eficientă a administrației procurorului european pentru ca Um, anchetele să se poată desfășura fără niciun fel de piedici. Însă trebuie să clarificăm și regula competenței în mod uh, clar, fără niciun fel de ambiguitate, iar mai ales când este vorba despre uh, uh, uh crimele de tip uh, PIF și um, alocarea competențelor nu trebuie folosită ca un mijloc uh, uh, ascuns de a împiedica parchetul european de a-și exercita munca. De asemenea, trebuie să fim siguri că va exista un schimb eficient de informații între biroul central și antenele locale și uh, reprezentantele locale a uh, biroului procurorului european. De asemenea, să existe schimb de informații eficient despre anchetele privind uh, frauda cu bani europeni pe plan național. Mulțumesc, mi-am rămas doi oratori, Monica Benova și Mario, și vă rog frumos să nu uitați că de la 12.30 nu o să mai avem interpretare. Mulțumesc, uh, vreau să felicit președinția slovacă, vă urez mult succes, cu atât mai cu cât țara mea, Estonia, imediat uh, uh, vă va lua locul, poate ceva mai devreme din cauza Brexitului. Vă urez, cum spuneam, mult succes, dar în același timp a rămas uh, această chestiune spinoasă între Parlament, Comisie și Consiliu. E vorba despre cooperare și încredere reciprocă. Și la Consiliu, dumneavoastră, ca și președinție, cum vă veți descurca pentru ca la Consiliu să avem mai multă deschidere, mai multă transparență și mai multe relații de cooperare cu alte instituții, pentru că primul ministru slovac a spus în plenară că el nu știa că Parlamentul era așa de important și nu știa că colaborarea cu Parlamentul poate să fie atât de eronică. Da, eu sper că este un prim pas în direcția cea bună. Care este dezideratul dumneavoastră? Ce veți face pentru a schimba metoda de lucru de la Consiliu ca acesta să fie mai transparent, mai deschis și mai credibil chiar în ochii cetățenilor? Mulțumesc. Sophie, te rog, un minut. Da, întotdeauna sunt trecută cu vederea. Nu e adevărat, spune președintele. Da, va trebui să mă afirm mai mult. Foarte rapid. Deja s-au pus întrebări despre refugiați, azilanți. Am însă o întrebare apropo de lupta împotriva terorismului. Chiar și acum, după diferitele atentate de la Paris și Bruxelles, auzim în continuare că uh, nu s-a făcut schimb de informații între servicii, între agenții, între țări. Și totuși Consiliul, sau mai bine zis statele membre, rezistă la ideea schimbului uh, automat de informații. Cum veți face pentru a face să cadă aceste bariere? Și ce facem cu codul de frontiere Schengen? Statele membre vor să-și folosească statele, um, um, bazele naționale, date, uh, uh, datele, eh, bazele date naționale, dar refuză să uh, um, includă acele informații și în data de bază comună. Parlamentul tot face aceste solicitări, dar când se va face evaluare de ansamblu a felului în care funcționează întregul sistem. Și apoi, uh, o întrebare din pură curiozitate. Cred că PNR-ul ar trebui să intre în vigoare cândva în martie 2018, dar aș vrea să știu dacă uh, statele membre vor aplica așa de rapid cum uh, s-a discutat um, acest regulament în Parlamentul European. Și ce aveți de gând să faceți cu directiva orizontală de luptă împotriva discriminării? Mulțumesc, Sofie, întrebări foarte pertinente și, în sfârșit, Monica Benova. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, vreau să spun doamnei Jolie cât de inadecvat a fost din partea dumnea ei să uh, se uh, adreseze așa unor uh, miniștri din guvernul slovac pe baza unor uh, zvonuri din uh, presa de scandal. Dosarele președinției noastre au fost foarte bine pregătite. Se vorbește despre justiție și afaceri interne, care sunt foarte importante pentru membrii Parlamentului European. Doamnă ministru Jidneasca, cred că conceptul uh, parchetului european este unul foarte bun. Parlamentul European vă va sprijini pentru că veți avea probleme mai ales la Consiliu, nu uh, din partea Parlamentului, pentru că sunt state la Consiliu care nu-și doresc să se creeze parchetul european. Domnule ministru Caliniac, aș vrea să-i spun că protecția frontierelor externe este într-adevăr foarte importantă, dar la fel de importantă este și restabilirea Uh, zonei Schengen și a sistemului Schengen. Puteți să ne dați un calendar când paza de coastă și de frontieră europeană uh, uh, își va uh, intra în funcție. Vă mulțumesc amândurorura și vă urez mult noroc. Iată că nu am mai rămas decât foarte puțin timp și încă și mai puțin timp cu interpretare și totuși am avea nevoie de interpretare, mai ales pentru invitații noștri, ministrii slovaci. Deci vă rog pe eh, amândoi dacă veți putea încerca să răspundeți cât mai concis, mai ales pe aceste probleme legate de partajarea responsabilităților, de relocare și de transferul eh, refugiaților. În adevăr teme politice complicate, complexe. Poate măcar aceste două teme, dacă le-ați putea aborda. Apoi, sigur, vom putea uh, și coresponda pentru a oferi răspunsuri în scris întrebărilor care au fost puse. Можем. Dacă îmi permiteți, atunci E greu, dar de undeva trebuie început. Așadar, dacă îmi permiteți să încep eu. voi încerca să uh, răspund la aceste întrebări uh, grupându-le tematic. Majoritatea întrebărilor care mi-au fost adresate se refereau, de fapt, la uh, instituția parchetului european și, desigur, înțeleg pe deplin uh, caracterul urgent uh, al acestor întrebări, sentimentul de urgență față de acest subiect. Actualmente, la nivelul Consiliului, proiectul uh, acesta de uh, text legislativ a fost pe masa de discuții încă din 2013. Trebuie să reamintesc din nou eforturile depuse de președinția neerlandeză, pentru că în timpul semestrului neerlandez, dacă nu mă înșel, 17 capitole din acest text legislativ au fost uh, discutate. Apoi, da, au mai rămas încă teme spinoase, inclusiv cooperarea cu uh, parteneri terți și cu state terțe. Au mai rămas deportat și uh, discuții tehnice pentru a putea găsi o soluție la anumite problematici tehnice și care sunt și ele foarte importante. Și da, sperăm să putem dispune de textul complet pentru o discuție pe textul complet în cadrul Consiliului în cursul toamnei. Dar, uh, da, este foarte important să avansăm pe aceste discuții tehnice și să putem prezenta spre dezbatere un text complet. După cum știți, o întâlnire informală a avut uh, loc între ministrii de justiție săptămâna trecută. Președinția uh, slovacă a fost asigurată cu această ocazie de sprijinul celorlalte ministere de resort din statele membre. Dar un lucru este clar, pentru ca uh, acest text legislativ să vadă lumina zilei, trebuie să uh, întrunim un anumit număr de criterii importante, trebuie să uh, fie ce, un sistem eficient care oferă o valoare adăugată. Deci nu este, nu se pune în problema să înființăm o instituție de dragul de a o înființa. Uh, ci trebuie să ne asigurăm că noua instituție va oferi o valoare adăugată în uh, domeniul judiciar. Și da, este adevărat, parchetul european trebuie să fie o instituție independentă. Iar această independență începe chiar uh, aici, în această etapă de înființare a instituției și uh, arhitectura, funcționare s-a trebuită foarte bine, inclusiv la nivelul subagențiilor. Și, de asemenea, trebuie determinate cu cea mai mare atenție puterile viitoare ale parchetului uh, european. Deci, uh, știm foarte bine că subiectul este important, delicat și că avem nevoie de acordul Parlamentului pentru a-l duce la bun sfârșit. Deci, cum am precizat de la bun început, uh, suntem uh, foarte dornici să purtăm, să avem această colaborare cât mai strânsă și mai constructivă. Apoi, în ce privește uh, infracțiunile de tip PIF, da, și uh, ele intră în cadrul acestui pachet legislativ. Dar, da, recunosc și eu că uh, este o temă care necesită în mod urgent acțiune vă pot uh, doar asigura că, într-adevăr, și președinția slovacă uh, se va implica și va face tot ce stă în putere pentru a aduce pe masa de discuție un document complet, cât de curând cu putință. Deci, uh, da, mi se pare că majoritatea întrebărilor care mi-au fost adresate s-au referit la parchetul european. Acum voi încerca să mă refer pe scurt și la alte întrebări care au fost adresate. Domnul Ceachi, spre exemplu, da, e, așa este. Inițial, Consiliul a preferat o abordare centralizată privind sistemul de informare judiciară. Apoi, ca urmare a reacției Comisiei, da, este nevoie, se lucrează acum la elaborarea unei noi forme a propunerii pentru a putea duce mai departe dosarul. De asemenea, au fost întrebări despre mandatul european de uh, arestare. Iarăși vă pot uh, asigura și, uh, și aici că Consiliul va da dovadă de deschidere. Apoi am mai primit și alte întrebări care nu neapărat țineau toate de strict de domeniul meu de competență. Spre exemplu, uh, chestiunea Convenției de la Istanbul, uh, pot spune doar că avem grupuri tehnice de lucru care uh, se ocupă și de acest dosar. Apoi, domnul Șripec a pus o întrebare legată de uh, întrunirile noastre în cadrul parteneriatului oriental și progresele înregistrate în Ucraina în ce privește statul de drept. Reuniunea respectivă uh, a fost una foarte interesantă și uh, recunoaștem că eforturile uh, de uh, punere pe picioare a unui sistem instituțional uh, în cadrul parteneriatului estic sunt importante și au început să funcționeze, sunt, se fac eforturi mari în acest sens și în particular în Ucraina, în particular în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției. Asta, sigur, include atât muncă la nivel uh, legislativ, cât și schimbări în practicile cotidiene. Deci noi recunoaștem că Ucraina a registrat progrese în ambele direcții. Cam atât din partea mea, domnule președinte. Mulțumesc. Vom încerca să încheiem în câteva minute. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu mă voi strădui să fiu cât mai concis, deși, sigur, am primit uh, destul de multe întrebări. O serie dintre aceste întrebări au fost fie foarte personale, fie mergeau foarte în detaliu și anumite lucruri uh, poate, erau pur și simplu neadevărate din ce s-a spus aici, altele merg mai departe de competențele mele directe. Unele dintre ele s-au referit în mod direct la uh, Slovacia ca actuala președinție. Dar trebuie să spun de la bun început că uh, noi, ca și alte state, cum uh, în momentul în care ajungem să ocupăm această președinție rotativă, vom încercăm, desigur, să facem tot ce cât putem mai bine. Dar să nu uităm că uh, state cum ar fi Ungaria, Polonia, Lituania, au, în mod evident, o diferență diferită, diferența la nivel istoric, în ce privește migrația față de alte stări. Dar Apoi, în ce privește strategia privind incluziunea romilor, am desfășurat, sigur, o uh, serie întreagă de programe cu rezultate diferite. De fapt, până la urmă, eu aș spune că rezultatele noastre sunt mai degrabă bune în ce privește chestiunea solidarității. Uh, am dat dovadă de flexibilitate, pentru că, da, în mod sincer, eh, suntem în favoarea eh, partajării responsabilităților, dar nu putem afirma că toată lumea, mm, porn, toate statele pornesc de pe aceleași poziții. Deci, la fel stau lucrurile și în uh, cazul uh, migranților. Nu toți migranții uh, fug din locuri unde au fost în pericol, nu toți merită protecția internațională. Vedem totuși că uh, am înregistrat progrese în uh, ultima vreme, s-au redus uh, incidentele. Deci, uh, ultimele nouă luni de când acest uh, proiect este în desfășurare în cooperare cu Austria, uh, proiect care oricum ne-a costat mai mult de 2 milioane și jumătate de euro, cât fie spus, Deci, vedeți, aici despre ce este vorba, nu despre un ajutor pe care îl oferim noi Austriei, ci de fapt un ajutor pe care pe termen lung îl oferim de fapt mai multor state membre. Și eh, Asta ne arată că, de fapt, este, într-adevăr, nevoie să schimbăm în mod semnificativ sistemul actual. Mă întreb, oricum, dacă chiar aici, în această sală, mm, cei care laudă meritele relocării Eh, și transferului, își mai amintesc cum stăteau lucrurile cu un an în urmă. Eu spun doar că eh, acest dosar este în continuare pe masa de lucru. Eh, pur și simplu, ce solicităm, ce ne dorim noi este să se ajungă la soluții care să fie reale, să funcționeze. Deci, da, ă, acum, ă, sigur, este nevoie și de transparență și din partea noastră și a Consiliului, dar noi ne punem la dispoziție, ne, ne uh, implicăm. Despre asta este vorba încă de la bun început și când am menționat mecanismele de monitorizare. Și vă dau asigurări din nou că noi, președinția rotativă slovacă, vom fi prezenți, vom veni de câte ori este nevoie aici în Parlament să explicăm ce face, pentru că da, uh, este nevoie, constat, să discutăm mai mult, să ne înțelegem mai bine reciproc. Și Uh, altfel, altfel, sigur, nu se poate. Dacă nu ne înțelegem și nu ajungem la o înțelegere, niciunul dintre noi nu va putea înregistra succese, pentru că nici Parlamentul, nici, nici Consiliul nu pot uh, rezolva astfel de dosare uh, separat de unul, de unul singur. Deci, uh, vă asigur din nou că uh, noi, în cadrul președinției slovace, vom sta la dispoziție pentru toate întrebările necesare, inclusiv în ce privește mecanismul de transfer și relocare. Uh, de îndată ce vom ajunge la un, o propunere de compromis, în forma sa scrisă și gata pentru o discuție, vă dau asigurări că veți fi primii informați și că vom veni în fața dumneavoastră să-l discutăm în detaliu. Și să discutăm împreună, să stabilim împreună cum vom putea atinge acest obiectiv al uh, responsabilităților partajate în mod echitabil între statele membre. În ce privește liberalizarea vizelor, uh, s-au pus, s-a pus întrebări apropo de uh, a, monitorizarea țărilor una câte una. Din punctul nostru de vedere, eh, liberalizarea vizelor este, de fapt, un pachet care eh, ține de o serie de criterii tehnice. Apoi, eh, există anumite, o situ, anume situație în cazul Ucrainei și al Turciei care au întrunit anumite criterii, dar, sigur, poate că Mm, pot exista și alte situații în care ar interveni motive pentru împotriva liberalizării acestor uh, scutirii de vize. Deci, dar tocmai mecanismul trebuie să prevadă și o modalitate de suspendare sau uh, un sistem de frânare. În orice caz, din nou, uh, pot doar să vă dau asigurări că se lucrează din greu și pe acest dosar. Deci inclusiv acest mecanism de suspendare se lucrează el tocmai ca să fie uh, un uh, dispozitiv de descurajare și de care trebuie să dispunem și să informăm partenerii noștri înainte de punerea în practică a liberalizării. Deci, uh, eu aș spune aici că singurele dificultăți pe care le mai avem țin de uh, viteza și mm, gradul de flexibilitate al acestui mecanism. Așadar, liberalizarea vizelor este un instrument uh, foarte util care poate uh, fi folosit și ca stimulant, mai ales în cadrul negocierilor politice, mai ales în domeniul migrației. Și, sigur, asta implică destul uh, de multe concesii și din partea statelor la care ne referim. Deci, de exemplu, aici intră, desigur, și chestiunea respectării acordurilor, acordurilor de readmisie. În ce privește întrebarea doamnei Intfeld, care a fost destul de critică, trebuie să spun că cred că are dreptate și, într-adevăr, este un subiect comun de îngrijorare și pentru noi. Într-adevăr, securitatea noastră este amenințată uh, dacă anumite state membre uh, nu sunt dispuse să uh, efectueze acel schimb de informații sau partajarea informațiilor. Deci știu că uneori anumite idei se repetă și seamănă așa, că am par a fi un clișeu, dar eu mă gândesc din nou la precedenta președinție care a muncit din greu în această direcție și, da, iată, practic ne așteaptă aceeași povară și pe noi, cel, dar sper că, în orice caz, uh, să discutăm din nou pe această temă, cel puțin o dată până înainte de sfârșitul anului. Apoi încă două teme, cred că problema accesului și comerțului cu arme, acele arme care ar fi provenit din Slovacia. Uh, e adevărat că am avut o legislație foarte, foarte slabă în trecut în acest domeniu, dar uh, am terminat cu ea și în momentul de față legislația noastră uh, cere înregistrarea armelor. Și vorbim deci despre arme care, de fapt, nu erau concepute pentru a fi, fi folosite în condiții reale, dar care au fost modificate ulterior. Însă, fapt este că acele atacuri teroriste nu au fost comise folosindu-se arme vândute în mod legal. Deci, noi, acum ce într-adevăr trebuie să știm și să controlăm mai bine cum anume uh, armele circulă, deci cum se desfășoară comerțul și transportul armelor. Am primit de asemenea, mi o întrebare despre frontiere și paza de coastă. eu cred că evoluția recent, tocmai asta ne-a arătat capacitatea comună a Consiliului și a Parlamentului de a colabora în mod eficient, uh, rapid și, până la urmă, asta este datoria noastră. Și sperăm că foarte curând vom uh, dispune în mod efectiv de această pază de coastă și a frontierelor europene, poate chiar începând cu luna octombrie, pentru că această sarcină de protecție a frontierelor externe a Uniunii este una extrem de importantă. Pentru că uh, altfel aceste frontiere rămân vulnerabile și iată ne confruntăm cu alte consecințe ulterior. Eh, Cum în ce privește relocările, transferurile, să știți totuși că au sosit și la noi 149 de persoane recent. Da, e adevărat că am rezult, ne vine mai greu, dar încercăm să ne adaptăm. Reamintesc că ține și de istoria noastră recentă. Domnule președinte, am încercat să răspund la un maxim de întrebări în timpul limitat. Însă în orice caz, întrebarea legată de referendum nu cred că se, ni se adresa nouă. Oratorul se corectează. Întrebarea legată de strategia de incluziune a romilor nu cred că se radesc pentru noi. Cred că e o chestiune care ține mai mult de Consiliul pentru Afaceri Sociale. țineam totuși să readuc în discuție faptul că există o strategie de incluziune a romilor și că s-a elaborat și un raport pe această temă. Deci, eu am pus o întrebare pe această temă, destul de specifică. Da, acum am înțeles mai bine. Însă, fapt este că uh, nu vorbesc acum în numele președinției slovace, dar fiindcă trebuie să răspund totuși, trebuie să precizez că în uh, Slovacia chestiunea incluziunii romilor nu ține de politicile de securitate, ține de politicile de uh, integrare a comunităților marginalizate. Uh, Ehm, eu pot doar să spun pe scurt că avem un întreg proces de reformă în Slovacia care ține de tot ce înseamnă instituții școlare și sociale. Și din punctul nostru de vedere, la modul general, aș putea spune că noi am uh, investit multe uh, eforturi, resurse financiare și resurse umane pentru a pune în practică o strategie de incluziune. Și eu aș spune că uh, Uh, am înregistrat, de fapt, progrese notabile. În orice caz, uh, țin să spun că nu asociem chestiunea romilor cu politica de securitate. Da, ce se întâmplă este că acum, iată, intrăm pe o chestiune controversată, chestiunea romilor este strâns legată de drepturile fundamentale, însă ar fi o discuție foarte lungă și practic nu mai dispunem de timp, am depășit deja timpul alocat uh, echipei de interpreți, cărora le mulțumim pentru interpretare, dar oricum cred că și o bună parte dintre colegi încep să fie constrânși de timp. Deci, uh, deocamdată trebuie doar să uh, îi rog să dea dovadă de răbdare și pe colegi și pe domnii miniștri și să nu ne lansăm acum într-o dezbatere foarte lungă pe o temă pe care o știm deja controversată din punct de vedere politic. Deci, deocamdată, uh, să salutăm uh, preluarea președinției de către Slovacia. Suntem siguri că vor face tot ce le stă în putere. Și, oricum, pe de altă parte, sigur, ne vom reîntâlni destul de des. Știm că vom avea multe dosare de discutat în comun, enorm de multe dosare în următoarele șase luni. Deci, eh, sperăm că, eh, așa cum ne-ați propus și dumneavoastră, vom colabora cât mai bine. Deocamdată vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici și pentru aceste prezentări. Deci este clar că ne vom reîntâlni destul de des. Vă mulțumim pentru prezența astăzi.